Euh, oui, euh, donc j'interviens. Euh, je suis pas sûr, je ne sais pas si. Intervin euh, aici, nu știu dacă uh, și ceilalți colegi sunt de prea, dar eu sunt raportor în ace- pe această problemă comercială în cadrul Comisiei INTA. Eu voi fi cel care voi face raportul pentru Comisia INTA, iar el urmează să fie votat în ședința plenară. Deci, prin intermediul președintelui Comisiei INTA m-am adresat serviciului juridic în legătură cu această chestiune uh, precisă și eu sunt uh, mulțumit de răspuns. Cred că din punct de vedere juridic este dificil să uh, considerăm că Uniunea Europeană are o altă atitudine decât ceilalți parteneri comerciali ai Marocului. Trebuie să avem un document care uh, să țină seama și de uh, responsabilul din partea Statelor Unite, Zelic, director al Băncii Mondiale vis-a-vis -vis de Maroc. El a spus că acordul dintre Statele Unite și Maroc exclude Sahara Occidentală în virtutea regulilor Națiunilor Unite. Deci, nu este vorba despre o dezbatere politică, este o chestiune comercială și eu nu cred că noi putem să acordăm un aviz înainte de a avea un răspuns clar din partea serviciului juridic, nu doar uh, din perspectivă politică, pentru că trebuie să uh, avem o atitudine clară față de populație. De aceea am adresat noi această întrebare. Există o întreprindere care se numește Azura cu capital francez care exportă peste 100 uh, de uh, mii de tone de roșii către Maroc și uh, care ajung și în Sahara Occidentală, dar conform cifrelor de actuale, noi nu știm exact care este producția din Sahara Occidentală și care provine din Maroc. Și dacă se respectă originea, dacă există vreun marcaj specific pentru a identifica locul de origine geografică sau nu. Sunt chestiuni de ordin general, juridice, economice și nu putem să avem o dezbatere de fond între Maroc și Uniunea Europeană dacă aceste elemente nu sunt foarte bine clarificate. Deci eu sunt mulțumit de faptul că serviciul juridic gândește ca noi, trebuie să avem explicații foarte clare, noi trebuie să știm exact uh, ce putem face în interesul populației, uh, exact în spiritul celor spuse de către reprezentantul serviciului juridic. De, nu sunt chestiuni uh, strict juridice. Dacă nu există alte întrebări, îi dau cuvântul domnului Pazos. Bun, deci nu mai sunt întrebări. Vă rog să răspundeți la întrebări. Mr. Uh, Lyon. Uh. În ceea ce privește întrebarea adresată, dacă prima întrebare are răspunsul nu, ce se întâmplă cu a doua uh, întrebare? Prima întrebare era, domnule președinte, dacă acest acord de asociere care este în vigoare de 10 ani se aplică și Saharei Occidentale. E o întrebare foarte simplă. După 10 ani, Comisia ar putea să, ar trebui să fie într-o poziție în care să ne spună dacă da sau nu. Dacă da, se aplică și Saharei Occidentale, atunci a doua întrebare are și a sens pentru că aceasta este în ce măsură interesele și dorințele populației din Sahara Occidentală sunt luate în considerare de Maroc. Dacă răspunsul este nu la prima întrebare, atunci a doua întrebare nu-și mai află rostul. Pentru a răspunde domnului Bove, Vă mulțumesc pentru trimiterea pe care ați făcut-o în legătură cu scrisoarea domnului Zelic din 2004, dar vreau să spun că în această scrisoare el afirma că Statele Unite au exclus Uh, ideea ca în acordul comercial dintre Statele Unite și Maroc să fie cuprinse și produse care provin din Sahara Occidentală. Bun, Marocul uh, trebuie să ne ofere un răspuns și nu Comisia. Uh, sigur, pe nouă, ca Parlament European, Comisia trebuie să ne dea răspuns pentru că ea este cea care a negociat condițiile acordului uh, de asociere. Da. Nu noi, membrii Parlamentului European, trebuie să cerem lămuriri din partea Marocului. Comisia trebuie să ni le ofere. Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste două răspunsuri. Aș dori să mulțumesc reprezentantului serviciului juridic și am să rog să se deschidă acum ușile și vom începe așadar dezbaterea publică. Lorenzo Fontana, magari... Mm, Lorenzo Fontana va avea primul cuvântul, dar să-i așteptăm pe colegii care trebuie să intre în sală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 Possiamo riprendere? Să reluăm ședința, doamnelor și domnilor. Bine, allora, iniziamo. Vă aș ruga să vă luați locurile în sală. Ne-am consultat cu serviciul juridic Comisia și autoritățile marocane au negociat în decembrie 2009 uh, un acord, dar uh, acesta este subiect al uh, consimțământului Parlamentului European. Acest uh, acord uh, privește măsurile de liberalizare referitoare la produse agricole și pescărești este un acord foarte important și aș dori să dau cuvântul lui Lorenzo Fontana, apoi responsabilului din partea comisiei, domnului Clark. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că în cadrul lucrărilor noastre mai mulți membri ai um, Comisiei Agri. Am purtat discuții cu mai mulți membri <clears throat> și mi-am dat seama că um, există îngrijorări privind acest acord cu regatul Maroc, mai ales în ceea ce privește uh, liberalizarea de 45% a exporturilor și 75% pentru importuri. Și o mare parte dintre aceste, aceste exporturi și importuri sunt fructe și legume. Când vine vorba despre importuri, Îngrijorarea pe care și-au exprimat-o mai mulți deputați europeni, europeni, mai ales din Spania, dar și din uh, Italia, se referă la faptul că aceste importuri ar intra în competiție în mod uh, îngrijorător cu producția europeană. ar exista o competiție uh, intensă în domeniul anumitor produse. Și există, de asemenea, și uh, chestiunea juridică, situația juridică a teritoriului Sahara Occidentală. Avem nevoie de mai multe informații dacă acest teritoriu este exclus sau nu din acord. Și am dorit mai multe informații în acest sens. Dacă S-a, întreb, s-a pus întrebarea dacă acest acord include Sahara Occidentală sau nu, pentru că ar uh, uh, pentru că aceasta este o chestiune importantă. Noi nu dorim să creăm probleme pentru producătorii europeni. Standardele de calitate din Maroc sunt uh, diferite de uh, standardele europene. Uh, Uh, prețurile de costurile de producție sunt diferite și de asemenea trebuie să luăm în considerare și faptul că forța de muncă din Maroc este foarte diferită de forța de muncă din Uniunea Europeană. Costurile de producție, costurile muncii sunt mult mai scăzute în Maroc și nu ar trebui să uităm și chestiunile legate de mediu și siguranța alimentelor din punct de vedere al sănătății oamenilor și din punct de vedere fitosanitar eh, există chestiuni mm, de importanță majoră, pentru că în Maroc se pot folosi anumite produse chimice care sunt interzise în Uniunea Europeană. Există, prin urmare, o serie de posibile probleme Uh, și atunci când vine vorba de fluxurile comerciale, sunt probleme pe care nu le putem subestima. Tarifele pentru importuri trebuie să fie controlate și trebuie să ne asigurăm că um, condițiile din acest acord sunt reciproce. Au existat încercări de a pune pe piață produse de altă origine sub uh, etichetă deci de origine A sub etichetă care indică originea B și există anumite temeri um, similare privind acest acord. Există Um, zone geografice greu de controlat și um, de aici provin um, îngrijorări legate de dificultăți economice. Doresc de asemenea să subliniez faptul că trebuie să să transmitem avizul nostru către uh, Comisia pentru Comerț, pentru că ei nu pot să-și întocmească raportul până nu primesc avizul nostru. Sunt de acord cu domnul Bove, care a pus problema Statelor Unite ale Americii, unde în 2004, uh, când a avut un acord cu Marocul, au exclus în mod uh, clar chestiunea Saharei Occidentale. Nu este vorba numai de produse agricole, ci și de pescuit, iar Statele Unite au exclus din acordul încheiat cu Marocul um, Sahara Occidentală. Aceasta este o primă discuție în comisia noastră este o dezbatere importantă uh, și uh, delicată care poate, fi, mm, uh, poate avea impact asupra economiei și agriculturii europene. Mulțumesc foarte mult, Lorenzo, spune președintele. Este un aviz important pe care trebuie să-l întocmim. Uh, Vom avea documentul pe 14 martie și uh, va fi votat pe 28 martie. Să începem dezbaterea. Elizabeth Jäger. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și antevorbitorului meu. Doresc să subliniez că tot ceea ce s-a spus aici este cu adevărat important și aș mai adăuga faptul că la nivelul Comisiei se pregătesc multe alte asemenea acorduri bilaterale. Ele au un impact asupra statelor membre din sudul continentului. Este vorba despre exportul de roșii, dar de, și de alte produse din Uniunea Europeană și trebuie să cumpărim foarte bine cum ne implicăm în care sunt posibilitățile noastre juridice de a ne implica în negocierea unor asemenea acorduri, pentru că din acest punct de vedere, posibilitățile noastre sunt foarte restrânse. Dar trebuie să știm și care sunt obiectivele noastre, iar obiectivele sunt să venim în întâmpinarea oamenilor din statele sărace ale lumii, dar și să sprijinim statele membre ale Uniunii Europene. Tocmai de aceea, în legătură cu tot ceea ce s-a spus, nu aș vrea de, să mai adaug decât următoarele. Oare Comisia intenționează și să efectueze un studiu de impact în legătură cu asemenea acorduri comerciale? De pildă, Uh, care este situația producției uh, din Sahara Occidentală, dacă am cunoaște această realitate și care ar fi impactul asupra producției din Uniunea Europeană. Iar o altă întrebare legată de ceea ce am spus este uh, una pe care noi o repetăm adesea și care din punct de vedere teoretic este acceptată. Dar să punem întrebarea și în practică. Care-i situația standardelor europene? Produsele din statele partenere sunt verificate și respectă aceleași standarde? Care uh, este uh, relația față de mediul înconjurător? Sunt protejate plantele? și există din acest punct de vedere evaluări și criterii care sunt incluse în acordurile comune? Eu cred că noi, membrii Comisiei Agri, trebuie să ajungem la o poziție comună, să vorbim într-un glas. Și mă bucur că domnul Bove în Comisia pentru Dezvoltare va avea un cuvânt de spus. Pentru că posibilitățile noastre, cum spuneam, sunt mici. Vom putea în final să spunem da sau nu. Dar noi ar trebui să arătăm cu degetul pe rană, să vedem care sunt posibilele avantaje, dar care sunt și chestiunile problematice atât pentru fermierii noștri, cât și pentru producătorii din statele partenere cu care încheiem acordurile. Sigur că este nevoie de extinderea uh, relațiilor comerciale, dar în același timp trebuie să existe condiții cadru pentru ambele părți implicate în comerț. Și eu sunt dispusă să colaborez pentru a putea să ne definim foarte clar obiectivele și să le atingem. Mulțumesc, Elisabeth Herbert Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește dimensiunea de politică externă. Am discutat deja. Trebuie să ținem seama de faptul că noi negociem cu un stat care nu este un stat membru al Uniunii Africane, organizație parteneră pentru noi, și având în vedere și atitudinea sa față de Sahara Occidentală, este un stat care ridică probleme. Deci, Sigur că nu ne interesează doar dacă produsele din Sahara Occidentală sunt sau nu incluse în uh, acordul comercial, ci și problemele politice. Dar aș vrea să spun ceva ce au spus și colegii Fontana și Iegle pe noi ne interesează și niște standarde ridicate de securitate a produselor. Și, în plus, Îngrijorarea mea este și de fapt, legată de faptul că noi nu negociem bine. Dacă analizăm unele acorduri comerciale, vom constata că noi ne deschidem piața 100% pentru roșiile din Maroc dar pentru produsele care ne-ar crea nouă o șansă, mere, pere, există stabilite contingente obligatorii uh, în relația cu Marocul, care sunt mult sub posibilitățile noastre. Eu cred că nu trebuie să acceptăm asemenea situații. Eu cred că noi, dacă tot vrem să ne arătăm deschiși pentru comerțul internațional, trebuie să ne protejăm și propriile noastre întreprinderi agricole și proprii noștri agricultori. Deci trebuie ca regulile jocului să fie egale să nu încheiem acorduri care ne deschid larg porțile pentru toate produsele pe care să le importăm din alte state și în același timp să închidem ușa când există un interes de export al propriilor noastre produse. Trebuie să dăm un semnal din acest punct de vedere în legătură cu negocierile care se află în curs, chiar și cu state care sunt foarte importante, uh, pentru ca și Comisia la un moment dat să înțeleagă că noi trebuie să protejăm interesele întreprinderilor noastre agricole și fermierilor noștri. Trebuie să existe uh, o relație de egalitate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Mulțumesc, Herbert! Bineînțeles că uh, nu Uh, trebuie să plătească fermierii, trebuie să existe evident uh, avantaje și în alte domenii. Era a Zahara. Lo ha dicho el presidente ahora mismo. No tenemos que hacer pagar a la agricultura. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Adrover nu trebuie să lăsăm să plătească agricultura uh, pentru uh, alte acorduri în alte domenii. Trebuie, într-adevăr, să uh, apărăm și interesele fermierilor noștri. Iar dacă vorbim despre acest acord, aș dori să mă refer și la cel care este în vigoare. Și uh, Aici ni se spune că, de fapt, prețurile de referință și contingentele nu sunt respectate. Tocmai de aceea, în Comisia PETI uh, se discută o scrisoare pe această temă, iar Comisia a fost uh, invitată să analizeze acordul 1580 pentru că ă, dacă aceste reglementări nu sunt modificate, ă, noi suntem expuși în continuare unor ă, înșelătorii. Iar asta, în definitiv, contravine și intereselor Marocului. Trebuie să ținem seama și de toate cerințele fitosanitare. În relația dintre state terțe și statele europene, iarăși spun acest lucru de multă vreme, există mari diferențe. Din Maroc, produsele pot să fie introduse și, din păcate, se folosesc și pesticide care la noi sunt uh, interzise. Și aș dori să mai atrag atenția asupra unui aspect uh, care uh, va trebui să se țină seama în raport. Este vorba despre uh, un proiect în care Uh, prevede o sporire a producțiilor agricole și este vorba despre 700.000 de de hectare. Efectul ar fi inacceptabil, impactul ar fi inacceptabil pentru Europa. Trebuie să vedem cum procedăm cu acest domeniu este vorba despre un plan verde, cum se numește el, care uh, deja a fost configurat. Noi trebuie să întreprindem ceva și Parlamentul trebuie să țină seama de el pentru că va avea un efect asupra viitorului nostru. Mulțumesc, Jose Bove. Oui, je vais pas reprendre le débat. Eu nu aș vrea să reluăm uh, dezbaterea juridică pentru că am auzit uh, suficiente mai devreme. S-a spus că sunt raportor pentru Comisia INTA. E bine, în această calitate, eu cred că probleme de agricultură trebuie să începem cu începutul. Se vorbește despre mai multe probleme, însă prima problemă este volumul importurilor. Trebuie să știm că dacă acest acord va fi pus în aplicare, înseamnă că importurile de roșii vor crește cu 22%, importul de dovlecei cu 55%, tot așa pentru uh, castraveți și clementine și 3500 pentru căpșuni. 3500%! Nu e o glumă. Asta înseamnă că va exista un impact direct asupra a mii de fermieri, atât în Spania, dar și în sudul Franței, în Italia sau în Grecia. Deci trebuie să fim conștienți de aceste realități. Cifrele pe care vi le-am dat acum arată impactul imediat asupra importurilor dacă acest acord se va semna mâine. În patru ani, toate aceste procente vor crește și mai mult. Deci trebuie să știm clar că dacă semnăm acest acord, va trebui să spunem agricultorilor din întreg sudul Europei că s-a terminat cu ei. În al doilea rând, problema prețurilor și problema uh, respectului, respectării controlelor la frontiere. Ei bine, la, lângă Perpignan, de exemplu, unde intră aceste produse pe la graniță, știu că nu se face un control corect. Și ne confruntăm până la urmă cu un dumping în materie de prețuri și cu taxe care nu sunt plătite. În al treilea rând, în problemele fitosanitare, nu vreau să mai insist pentru că s-a vorbit despre acest lucru. Știm că Uniunea Europeană face niște controle nesistematice, destul de slăbuțe și că acest lucru presupune probleme. În al patrulea rând, uh, efectul de acaparare. Știu că se dau terenuri investitorilor care se investesc în culturi ce sunt exportate și acest lucru nu este în interesul fermierilor locali. Care este cota pe care o au uh, fermierii care lucrează în familie în Maroc față de aceste mari întreprinderi care vin din străinătate. Pot să vă semnalez cazul acelei întreprinderi Azura, care exportă 100.000 de tone de fructe și legume, dintre care 80.000 roșii. Acest lucru nu, nu aduce niciun beneficiu agricultorilor marocani. Iată. Și, în ultimul rând, problema mâinii de lucru. Această problemă devine tot mai delicată. Iată deci, astăzi ne aflăm într-o situație în care Comisia a negociat, fără să consulte și Parlamentul, deși aceasta e regula, și ne regăsim în aceeași problemă pe care am avut-o cu Mercosul și pe care o vom avea cu Canada. De fiecare dată se întâmplă altceva. Vom continua să acceptăm faptul că Parlamentul trebuie pur și simplu să aștepte și să fie pus față, în față cu ceea ce hotărăște Comisia să se supună? Cum vom putea să reformăm politica agricolă comună în interesul fermierilor și a cetățenilor europeni dacă avem astfel de acorduri de liber schimb care anulează toată munca pe care o facem noi în PAC. Vă propun, deci, în acest raport și o voi propune și Comisiei pentru Comerț Internațional, propun deci să refuzăm acest acord și să schimbăm regulile. Mulțumesc. Președintele, domnul George Lyon, după care domnul Danelis. George. Da, mulțumesc, domnule președinte. Majoritatea antevorbitorilor au acoperit uh, mare parte din ceea ce vreau eu să spun, așa că mai îmi rămân puține lucruri de subliniat. Ar trebui, într-adevăr, să întrebăm Comisia dacă acest acord existent acoperă și teritoriul Saharei Occidentale și, dacă da, Trebuie să înțelegem dacă nevoile și interesele poporului de acolo sunt respectate sau nu. Deci ne trebuie o mai mare claritate aici. Ca și ceilalți colegi, sunt îngrijorat de faptul că nu există o evaluare de impact. Din nou avem exemplul Mercosurului. Parlamentul nu a fost informat cum se cuvine, nu a fost simt la curent cu discuțiile și acum uh, ni se spune că nu e disponibilă nicio evaluare de impact. Dar, uh, din câte deduc eu, nici uh, nu se poate face o astfel de valoare. Lucru total inacceptabil, pentru că se pot cu siguranță concepe mai multe scenarii cu privire la consecințele unui astfel de acord. Pentru că dacă e să luăm o decizie informată, trebuie să înțelegem care ar fi impactul deciziei. Deocamdată eu nu știu, de fapt nu știm, pentru că nu există nicio evaluare de impact oficială, deci nu știm care va fi impactul. Iar această comisie ar trebui să insiste, ca principiu, să ni se dea o evaluare de impact, comisia să ne poată oferi șansa de a lua o decizie informată. Deci mi se pare foarte important ca această comisie să stabilească împreună cu Comisia Europeană modul în care vom um, avea relația de lucru între noi. Trebuie să avem evaluarea de impact, să o putem analiza și să vedem dacă acest acord e în interesul Uniunii Europene sau dacă fermierii vor uh, suferi din cauza acestui acord, ceea ce ar fi cu siguranță total inacceptabil. Cam acestea au fost remarcile mele. Sper să aflăm mai multe din răspunsurile la întrebările sugerate de serviciul juridic. Și revin, trebuie să insistăm uh, pe lângă comisie să ni se dea o evaluare de impact. Mulțumesc. Mulțumim, George. Domnul Danelis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cu siguranță acest subiect este unul foarte dificil și uh, delicat, cu atât mai dificil cu cât nu putem aduce amendamente. Niciun amendament în legătură cu prevederile acestui acord. Din punct de vedere juridic și în ce privește problema Saharei Occidentale, aștept ca Comisia să vină cu niște răspunsuri. Și sunt de acord cu ce s-a spus mai devreme, nu putem accepta poziția aceasta evazivă a Comisiei față de interesele fermierilor europeni. Aici este vorba despre probleme majore. Am avut uh, situații similare cu Mercosur, cu Canada. Acestea au dus la acorduri inacceptabile și vedem că acest lucru se repetă. Practic, uh, noi uh, acceptăm orice ne dă comisia să înghițim. Subiectul este cu atât mai sensibil cu cât uh, situația economică s-a degradat și cred că acordul trebuie judecat uh, în ansamblu și nu pe bucățele. Iar în ce privește pe fermierii europeni, Mă gândesc uh, în special la producătorii de legume și fructe. Aici e clar că drepturile lor sunt încălcate și uh, poziția lor este periclitată. Eu cred că acest acord trebuie analizat mai bine și trebuie să privim toate aceste chestiuni de pe o poziție defensivă. Trebuie să asigurăm o securitate alimentară și a produselor animaliere și să apărăm interesele fermierilor europeni. Astfel, cred eu, uh, trebuie să sprijinim modelul agricol european. Ei, acum nu știu care ar fi decizia corectă din punct de vedere politic, așa că am vrut să profit această ocazie pentru a-mi exprima îngrijorările și să spun că aștept răspunsurile Comisiei la întrebările puse. Mulțumim, domnul Martin Oșling. Există multe probleme legate de acest acord și asta am spus-o indiferent din ce grup politic provenim. În clipa de față să ne gândim și ce se întâmplă în lumea arabă, uh, toate revoltele de acolo și eu cred că și în societatea marocană se pot, poate discuta acum despre conflicte care anterior poate nu erau menționate. Deci, uh, eu uh, cred că nu doar problema legată de Sahara Occidentală trebuie să ne determine să avem o atitudine critică vis-a-vis -vis de acest acord, dar Uh, dorința noastră de a avea uh, standarde de parteneriat egale, deci să existe importe, importuri, dar să existe și exporturi, nu? Eu cred că așa cum uh, trebuie să ne asumăm noi responsabilitățile în calitate de eurodeputați, avem datoria să marcăm o linie foarte clară. Dacă în nu vom reuși să rezolvăm toate problemele critice legate de acordul cu Maroc, atunci uh, nu văd uh, ca viitorul uh, acordurilor care urmează să fie negociate, inclusiv cu statele Mercosur, să fie unul fericit. Trebuie să ne gândim și care a fost poziția uh, guvernului federal într-un aviz vis-a-vis de aceste acorduri. Trebuie să ne apărăm și interesele noastre. Și, din păcate, atunci când e vorba de interesele agricultorilor noștri, nu se prea ține seama de ele. Mulțumesc, domnul Papa Stancos. Eh, la verdad es que creo... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că putem să ajungem la un acord între noi în ceea ce privește acest acord cu Marocul. Este vorba de un acord care um, atinge niște uh, sectoare agricole foarte importante, mai importante în unele țări decât în altele. Dar cred că trebuie să ne facem datoria și să ajungem la un acord între noi. Trebuie să înțelegem că nu începem de la zero atunci când vine vorba despre o poziție vis-a-vis -vis de acest acord. Protocolul care este uh, acum în vigoare din 2003 încoace ia în considerare liberalizarea anumitor uh, sectoare pentru anumite produse, a, uh, stabilind niște cote uh, și Um, agenda uh, de importuri și exporturi. Nu a fost uh, cel mai bun protocol și cu siguranță s-au făcut și niște greșeli când a fost întocmit, dar nu dar există sigur posibilitatea de a îl îmbunătăți. Putem uh, să îl analizăm cu atenție și să vedem cum putem rezolva niște chestiuni importante, cum ar fi clauzele de salvgardare, mai ales vis-a-vis -vis de sectoarele sensibile. Înțeleg și împărtășesc îngrijorările exprimate de anumite reprezentanți anumitor sectoare, sectorul legumelor, al roșilor, dar noi, ca Parlament European, avem responsabilitatea și obligația de a face față unei probleme spinoase și să propunem niște schimbări pentru viitor. Dar uh, trebuie ca această um, opinie pe care uh, noi o exprimăm să fie respectată. De asemenea, putem vorbi despre controlele care se efectuează în acest moment cu datele de intrare și uh, vis-a-vis -vis de alte aspecte. Aici există deja niște încălcări pe care trebuie să le subliniem. Este vorba despre un acord exhaustiv uh, sub uh, umbrela uh, procesului de la Barcelona și trebuie să putem a, a, vedea imaginea de ansamblu, recunoscând întotdeauna că anumite produse sunt uh, sensibile și uh, luând în considerare îngrijorările anumitor sectoare. Dar trebuie să cooperăm ca membri ai Parlamentului European, ca membri ai acestei comisii, pentru a veni în sprijinul sistemelor de control. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie, Mulțumesc foarte mult, domnul Papastanco. Vă mulțumesc foarte mult, voi fi succint. Susțin abordarea domnului Fontana. Sunt foarte bucuros că acest raport se află pe mâinile domnului Bove de la Comisia INTA. Și aș dori să spun că eu îl voi sprijini pe domnul Boveș și abordarea domniei sale în ceea ce privește acest subiect atât de mm, sensibil. Stimați colegi, vedem consecințele negative ale acestui um, um, acord, um, efecte negative uh, în ceea ce privește produsele din sudul Europei. vedem și îngrijorările comune uh, din toate colțurile Europei. Iar elementul cheie al acestui acord sunt măsuri reciproce de liberalizare. Și subliniez reciprocitate, în primul rând, dar nu numai ca o înfloritură retorică, ci și ca element de conținut. Aceste, uh, acest element uh, poate fi regăsit și în alte acorduri internaționale din sectorul agricol. Se menționează de, a, de asemenea dimensiunea socială, um, standardele comune, ecologizarea producției agricole și uh, elementele politicii de ecologizare a agriculturii. Până la urmă, trebuie să spunem, um, să punem întrebarea, Comisia este gardianul intereselor europene, ale intereselor agriculturii europene? Și, stimați colegi, din par, din păcate, uh, vedem o abordare arogantă din punct de vedere politic care se împotrivește um, valorii democratice a Parlamentului care a fost ales în mod democratic. Domnul Bove, domnule Bove, trebuie să transmitem un mesaj foarte clar comisarului, spunându-i că nu poate să ignore prin uh, angajamentele pe care și le asumă, prin poziția pe care o asumă, uh, nu poate să ignore interesele generale europene. Acest mesaj trebuie să fie foarte limpi, limpede. În acest moment, eu unul nu voi fi de acord, repet, nu voi fi de acord cu poziția pe care a adoptat-o Parlamentul vis-a-vis -vis de acest acord cu Morocul. Toți trebuie să spunem nu acestui acord pentru a transmite mesajul instituției noastre. Este o chestiune de principiu, de valori, este o uh, chestiune extrem de importantă pentru comisia noastră. Vă mulțumesc! Grazie, George. Molto chiar. Michel Dante. Mulțumesc, a fost foarte clar, domnul Michel Dant. Mulțumesc, domnule președinte. Voi relua ceea ce a spus antevorbitorul. Cred că în dezbaterea aceasta trebuie să începem printr-o metodă. Pentru că este vorba despre un raport ce deci privește relațiile bilaterale. S-au dat încă trei astfel de exemple și știm că Comisia se mai gândește și la altele pe viitor. Așa că mi se pare că noi, Comisia Agri, trebuie să ne pregătim pentru o luptă, atât în sânul Parlamentului, cât și în exterior. Aici, în interior, deja am fost uh, învinși. Pentru că în ședința plenară a trebuit să ne supunem inițiativei Comisiei INTA în mai multe privințe. Cred, deci, că acum trebuie să avem o discuție interinstituțională între comisiile acestea două. Pentru că colegii de la INTA nu își dau seama care sunt consecințele ce se vor repercuta asupra sectorului nostru și asupra calității alimentelor din Europa. Apoi, pe plan extern, este inadmisibil ca un vot al Parlamentului să fie ignorat pur și simplu de către un comisar care uh, nu numai că nu ține seamă de votul nostru, ci în plus, în uh, diferite discuții, practic ne jocorește. Vă propun, deci, domnule președinte, ca în comisia noastră, prin, prin deliberare, să adoptăm un fel de grilă de lectură, de examinare a acordurilor ce ni se supun atenției, pentru a ne arăta opoziția noastră politică față de întreg Parlamentul. Și apoi să nu uităm că Parlamentul are și un rol de control. Parlamentul, în special Comisia Agri, ar trebui să poată iniția o serie de misiuni de control în legătură cu punerea în aplicare a acestor acorduri dacă ele vor fi adoptate. Și ar trebui ca de pe acum să începem astfel de misiuni de control. Mulțumim, Michel. Mariet. Doamna McGuinness. Da, domnule președinte, am să fiu subcintă pentru că și ceilalți colegi au spus ceea ce vreau să spun eu. Comisia vrea să încheie un acord comercial despre care noi auzim mult mai târziu, cerem informații, iar informațiile care ni se dau nu sunt prea clare. Sunt mai la curent cu acordul cu Mercosurul, care este mai interesant pentru regiunea din care provin eu. Însă ambele acorduri uh, presupun uh, consecințe asupra fermierilor din sudul Europei și ar trebui să transmitem un mesaj clar că noi reprezentăm toți fermierii din Uniunea Europeană care sunt afectați de aceste acorduri bilaterale și care nu au fost evaluate corespunzător din punct de vedere al impactului lor. Și cred că s-a spus că avem uh, o politică agricolă comună care nu concordă cu aceste acorduri bilaterale. Este deci o incoerență pe care nu ar trebui să o tolerăm. Sprijin, deci, atitudinea pe care au adoptat-o și ceilalți membri acestei comisii. Mulțumim, mulțumim, Mariet, doamna Olenițca. Domnul Olenițc. Mulțumesc că, doamnelor și domnilor, subiectul este unul delicat. Știu că eurodeputații sunt foarte adesea în dezacord cu poziția Comisiei Europene, așa cum se întâmplă și acum. Dar noi nu suntem responsabili pentru aceste probleme, sau nu eram în trecut. Nimeni nu ne cerea să ne asumăm responsabilitatea. Acum lucrurile s-au schimbat odată cu tratatul de la Lisabona și suntem datori față de fermierii europeni să justificăm deciziile luate. Deci dacă avem îndoieli justificate, așa cum se întâmplă și aici, suntem uh, destul de siguri că acest acord va avea un impact negativ asupra fermierilor din Uniunea Europeană și, în plus, nu există nicio garanție că bunurile care vor intra în Uniunea Europeană în baza acestui acord vor aduce beneficii consumatorilor. Ba chiar putem să considerăm că există amenințări în legătură cu calitatea acestor produse și cu condițiile în care ele au fost fabricate de asemenea îndoieli în legătură cu cine fabrică aceste produse. Apoi, trebuie să arătăm că în acest acord cele mai mari beneficii vor aparține comercianților, celor care vor încheia contracte multianuale și nu vor exista beneficii pentru fermierii înșiși. Mă refer la fermierii din Maroc. Deoarece avem atât de multe dubii și îngrijorări, părerea mea, a acestei comisii și cred că întregului Parlament ar trebui să fie să respingem acest tip de acord. Eu cred că nu am putut uh, să influențăm cu nimic acest acord, n-am avut niciun cuvânt de spus și deci nu putem fi responsabili pentru această decizie în fața consumatorilor și a fermierilor. Domnul James Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare interes această dezbatere. Am ascultat comentariile celor din uh, sudul Europei și uh, eu sunt convins că trebuie să ascultăm întâi părerea celor care sunt din regiunea vizată. Așa cum a spus una dintre colegile noastre, adineauri, am mai avut astfel de propuneri de acord și în trecut. Problema este că nu prea putem să le alegem pe cele care ne convin și să le respingem pe cele care nu. Mă refer nu atât la acord, cât la elementele constitutive. Nu putem să modificăm, deci, acordul. Deci, probabil că cea mai bună idee ar fi să-l respingem cu totul. Noi, în această comisie, trebuie să stabilim uh, niște principii pe baza cărora să putem lua hotărâri. Și suntem mănorocoși că avem pe uh, domnul Boveș și pe domnul Fontana, în calitate de raportori, care își pot asuma această sarcină. Și, uh, într-adevăr, avem nevoie de o evaluare de impact, trebuie să știm care sunt consecințele, în ce ne băgăm și uh, nu putem să acceptăm orice ne servește comisia. Dacă nu putem stabili o adevărată relație de lucru și cu celelalte comisii, uh, ne vom ciocni unii de alții. Nu știu ce se va întâmpla dacă acest lucru nu se rezolvă, pentru că există și alte probleme ce ne afectează pe termen lung. Agricultura este un domeniu de interes pentru toate cele 27 de state membre și trebuie să se țină cont de ea. Președintele. Da, mulțumim. Această serie de intervenții a fost foarte interesantă și Aș mai adăuga că, într-adevăr, ne lipsește o metodă clară de lucru în ce privește acordurile bilaterale. Dacă cedăm astăzi în fața Marocului, vom uh, ceda mâine și în fața Tunisiei și așa mai departe, pentru că vor mai fi și alte acorduri bilaterale. Acum o să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnului Clark. O să vă rog, stimate domn, să ne dați toate informațiile pe care le-au cerut colegii. Vă rog. Well, thank, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. O să rog un coleg de la Serviciul de Acțiune Externă să explice chestiunea Saharei Occidentale. Mm, pentru că acest, această parte pică sub responsabilitățile uh, colegilor noștri de acolo. Dar voi uh, răspunde celorlalte întrebări. Uh, cred că dezbaterea va continua pe 14 februarie, odată ce raportorul va prezenta avizul și atunci vom putea intra în mai multe detalii um, și în partea care ține de fapte uh, și mai puțin de retorică din acest uh, acord. Dar uh, să dau câteva uh, răspunsuri întrebărilor de astăzi. S-a uh, spus că trebuie să privim acest uh, acord în întregime, nu pe bucățele, sunt de acord, așa cum sunt de acord și cu faptul că acest acord trebuie să ia în considerare și interesele agricultorilor uh, europeni și interesele legate de dezvoltare ale unei țări vecine și sărace în acest caz Marocul. În ceea ce privește conținutul și sfera de aplicare a acordului, consider că sunt uh, caracterizate prin modestie. Acest, uh, acest acord este unul destul de modest pentru că, până la urmă, trebuie să vorbim despre fapte și să vedem dacă acest acord este acceptabil sau nu în funcție de realitate. În primul rând, el este construit pe baza unui acord care uh, este în vigoare de aproape 10 ani și care intră în cadrul politic uh, Um, al politicii de vecinătate în zona mediteraneană și acest nou acord dorește un pas înainte în relația de liberalizare, dar nu stabilește schimburi libere între Uniunea Europeană și Maroc. Este, de fapt, un pas foarte mic. Noi continuăm să liberalizăm exporturile agricole, 30% dintre importurile noastre din Maroc vis-a-vis -vis de 55%. Prin urmare, Uniunea Europeană nu își deschide cu totul uh, ușile, uh, acceptând uh, uriașe de produse, e doar de o trecere de la 30% la 55%. Um, și de asemenea, când e vorba de importuri, vorbim de o creștere de 14%. Și 70% dintre importurile Marocului vin din Uniunea Europeană. Um, și 70% dintre exporturile Uniunii Europene către Maroc vor fi liberalizate față de doar 55% dintre uh, uh, exporturile Marocului spre Uniunea Europeană. Prin urmare, uh, poziția Uniunii Europene este mai închisă. S-a vorbit despre sectorul roșilor. Dar, de asemenea, totul trebuie văzut prin prisma faptelor. Uniunea Europeană, prin acest acord, propune o creștere a accesului uh, cu 52.000 de tone pe o perioadă de 4 ani. Altfel spus, o liberalizare Um, până la 295 de uh, mii de tone. Este un pas foarte mic în sectorul tomatelor. Și, practic, acest acord consolidează niște modele de comerț între, cele doi, între cei doi parteneri. Deci vorbim de 52 de mii de tone de tomate din Maroc uh, vis-a-vis -vis de 8 milioane de tone uh, producția europeană, adică 0,6% uh, din piața noastră pentru tomate. Și vă dați seama că la această scară nu putem să um, întocmim un studiu de risc de impact. Sigur, uh, trebuie întotdeauna să vedem cifrele pentru a putea uh, avea imaginea de ansamblu și uh, trebuie să analizăm cu mintea limpede aceste fapte. În ceea ce privește cerințele privind agreement uh, in no way um, controlele, în niciun caz normele și standardele europene nu vor fi um, limitate în ceea ce privește controlele sanitare și fitosanitare. Și uh, se vor desfășura și proceduri de consultare în momentul în care vom considera că există probleme. În ceea ce privește clauza de salvgardare, uh, ea permite uh, să se ia măsuri în cazul în care există turbulențe ale piețelor și, de asemenea, uh, s-au exprimat îngrijorări în ceea ce privește activități fraudulente ale exportatorilor și importatorilor. În 2007, Olaf a um, analizat uh, situația acuzațiile de fraudă în sectorul legumelor, în comerțul dintre Uniunea Europeană și Maroc și au uh, ajuns la concluzia că există o ușoară uh, subevaluare care se ridică la suma de 300.000 de euro. Prin urmare, nu este un incident major. Acestea sunt uh, prime date, informații, cifre care să creeze o imagine de ansamblu. Dar așa cum spuneam, mă aștept cu nerăbdare continuarea dezbaterii, vă stăm la dispoziție pentru informații pentru a putea vedea acest acord uh, din perspectiva corectă. Am să îi, uh, să-l rog și pe colegul meu să adauge câteva cuvinte în ceea ce privește Sahara Occidentală. Vă mulțumesc! Din păcate, uh, timpul a avansat, nu prea mai avem mult timp la dispoziție, deci o foarte scurtă intervenție, vă rog. Mulțumesc, voi avea o intervenție foarte scurtă în legătură cu acordul de liberalizare agricolă, dacă se aplică sau nu Saharei Occidentale. Pare a fi o chestiune foarte simplă, dar în realitate este foarte complexă pentru că există o legătură între acest acord și acordul de asociere cu Marocul, care a intrat în vigoare în martie 2010, iar articolul 16 prevede comunitatea din Maroc va implementa progresiv liberalizarea schimburilor reciproce a produse agricole și în domeniul pescuitului. Deci, acordul care se discută astăzi la nivelul Parlamentului, de fapt, a fost decis de către Comisie încă decembrie 2009 și a au fost aplicate o serie întreagă de uh, protocoale pe marginea unor articole noi. În ce privește acordul de asociere, se face referință strictă la Maroc. Nu se face niciun fel de referire la Sahara Occidentală. Acest lucru este valabil și în ce privește liberalizarea în domeniul agricol. Deci Marocul are administrare de fapt, pentru că, de fapt, Sahara Occidentală se consideră a fi un teritoriu uh, non-autonom de către Națiunile Unite. Deci, conform avizului uh, Serviciului Juridic din 2002, uh, activitățile bazate pe resurse naturale în legătură cu sau vis-a-vis de un teritoriu non-autonom nu trebuie să fie considerate ca fiind ilegale dacă vin în beneficiul populației din acest teritoriu. Deci, administratorul de facto, Marocul, al uh, acestui teritoriu Sahara Occidentală, de fapt își asumă această responsabilitate față de instituțiile internaționale. Deci uh, nu putem să prevedem reguli specifice în legătură cu etichetarea produselor, mai adaug. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și reprezentanților Comisiei și aș vrea să-i dau cuvântul domnului Fontana încă o dată pentru a putea să încheiem acest subiect. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru această dezbatere. Iau notă de punctele de vedere care au fost exprimate aici și sper să mă pot baza uh, și pe sprijinul dumneavoastră pentru avizul nostru. Mulțumesc și Comisiei pentru punctul de vedere exprimat. Mulțumesc foarte mult! Atunci trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi este, și uh, uh, este vorba despre subiectul pe care l-a tratat colegul Tabașdi este vorba despre acordul dintre Uniunea Europeană și Elveția privind protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare. Șandor Tabaj. Domnule președinte, sper că acordul care trebuie să fie încheiat între Uniunea Europeană și Elveția nu necesită o dezbatere la fel de animată ca acordul cu Marocul pentru că este vorba despre un acord nou. Dar, de fapt, în 2002 deja s-a încheiat un acord între Uniunea Europeană și Elveția cu scopul de a proteja denumirile de origine și indicațiile geografice ale produselor, conform prevederilor Uniunii Europene și vorba de produse din Uniunea Europeană și din Elveția. Comisia INTA încă nu și-a pregătit raportul, dar noi ne-am pregătit deja avizul. În acest aviz, eu propun Comisiei Agri să aprobăm propunerea Comisiei de a finaliza un nou acord cu Elveția pentru protejarea reciprocă a denumirilor de origine și a indicațiilor geografice. Nu vreau să fac decât două observații. Prima observație. Știm foarte bine că am adoptat deja raportul domnului Scota privind uh, calitatea produselor și suntem pe cale să adoptăm împreună cu Consiliul European, încă în perioada președinției maghiare, legislația privind protecția originii și denumirilor de origine. Tocmai de aceea eu propun în avizul meu ca după adoptarea noi legislații privind politica referitoare la calitate, Comisia să revizuiască acest acord. Asta înseamnă că uh, va trebui să examineze conformitatea uh, cu uh, noua legislație europeană și să ajusteze acordul cu Elveția. O altă observație pe care vreau să o facem în numele Comisiei Agri. Baza de date de care dispunem nu este încă uh, precisă privind uh, denumirile de origine și indicațiile geografice. Cu alte cuvinte, anexa nu mai corespunde situației actuale uh, și există bazele de date actuale DOR și e bahus iar această situație este o realitate încă din septembrie 2009. Comisia trebuie să actualizeze această bază de dată și trebuie să includă noile denumiri ale indicațiilor geografice și noile denumiri de produse care sunt protejate din punct de vedere geografic. Domnule președinte, eu vă propun să acceptăm din partea Comisiei Agri cu aceste două observații pe care eh, le-am inclus în avizul meu, eh, să recomandăm încheierea unui nou acord cu Elveția. Iar în final o scurtă informație. Există dezbateri între Franța și Elveția, între Austria și Elveția. S-a ajuns la anumite reglementări în baza vechiului acord privind protecția denumirilor de origine. Deci nu există niciun fel de conflict în clipa de față în ce privește protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult domnului Tabajdi și voi da cuvântul domnului Clauc dacă nu mai dorește să intervine nimeni. Domnul Clauc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, acest dosar este mult mai puțin controversat decât cel pe care l-am discutat mai devreme. Ținem să mulțumim uh, domnului Toboșdi pentru acest aviz. Am uh, luat notă de toate observațiile dumnealui Trebuie să spunem că acest acord nu se referă la vin și la băuturi spiritoase. Acestea fac obiectul unor altor acorduri care sunt revizuite în mod regulat ca să ne asigurăm că acest domeniu este în permanență actualizat. Aici uh, ne referim la alte produse cu indicație geografică, altele decât vinul și băuturile spiritoase. Este important uh, pentru Uniunea Europeană să promovăm indicațiile geografice, deoarece avem o politică de calitate, iar în acest acord uh, obținem o protecție de plină. Lucru foarte important. Și eu sper ca comisia dumneavoastră să binecuvânteze acest raport. Mulțumesc! Șazba, voi aggiungere qualcosa? Onorevole. Domnule Taboști, doriți să adăugați ceva? Nu? Foarte bine. Atunci, în ce privește amendamentele, termenul de depunere este 3 februarie, deci poi mâine. Iar uh, mai apoi vom vota cât uh, mai repede posibil acordul cu Elveția. Acum trecem mai departe. Punctul 3 de pe ordinea de zi. Organizarea comună a piețelor agricole și dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole. Aici o să vă rog să mi acordați atenția dumneavoastră. Vom asculta o prezentare a Comisiei cu propuneri privind simplificarea OCP-urilor unice. Este vorba despre un exercițiu care uh, este necesar acum că tratatul de Lisabona este în vigoare și că anulează sistemul de comitologie. Noul sistem se bazează pe ceea ce numim actele delegate, articolul 120, și actele de punere în aplicare, articolul 121. Articolul 290 și 291. Bun, este vorba despre plățile directe și um, astăzi Comisia ne va vorbi despre alinierea acestor organizări unice care sunt destul de complicate. În ce privește finanțarea politicii agricole comune, vom vorbi mai târziu. Acum să discutăm despre organizarea comună a piețelor agricole, problemă destul de delicată. Comisia ne propune pentru prima dată să ne bazăm pe articolul 43, alineatul 3 din tratat, care prevede că doar uh, Consiliul poate lua decizii fără a consulta Parlamentul, dar numai în anumite cazuri. Mi se pare că, din punct de vedere, acest uh, lucru este destul de delicat, delicat de asemenea și din punct de vedere instituțional. Deci cred că ar trebui să îl examinăm cât mai în detaliu. Nu mai insist și uh, dau cuvântul uh, raportorului sau reprezentantului comisiei. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Este o plăcere să mă aflu aici, în această clădire, printre dumneavoastră și se pare că aveți condiții foarte bune pentru activitatea dumneavoastră vă cam invidiem. Lăsând aceste lucruri la o parte, mă aflu aici pentru a face o introducere, deși nu cred că voi vorbi prea mult, pentru că mulți dintre dumneavoastră sunt uh, destul de familiarizați cu această acțiune. Așa cum s-a spus, am făcut deja propuneri în materie de aliniere. În acest an vrem să facem uh, aliniere pentru peste 300 de articole și anexe. Ca să simplificăm lucrurile, dați-mi voi să vă spun că această propunere încearcă să adapteze organizarea comună a piețelor agricole, OCP-urile unice, la tratatul de la Lisabona. Trecem uh, de la vechea procedură a comitologiei în care aveam comitete de gestiune și un sistem de majoritate calificată. Nu mai avem uh, nici uh, sistemul uh, procedurii de reglementare, care din nou cere o majoritate calificată. Toate acestea au rămas în urma noastră odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Așadar, cred că propunerea aceasta ar trebui să fie tratată în urgență. De ce? pentru că aduce foarte multe elemente necesare. Răspunde la nevoie de o claritate sporită. Regulamentul privind OCP-urile unice a fost adoptat recent, abia în 2007, și uh, ca urmare a reformei în domeniul vinului din 2008, el a suferit modificări majore. Modificări au adus și uh, decizii în legătură cu controlele sanitare din 2009. Și acum uh, ne confruntăm cu o junglă de uh, diverse articole care, sigur, sunt inteligibile pentru avocați, pentru juriști, dar nu și pentru oamenii de rând. Pur și simplu, toate aceste acte legislative nu mai pot fi înțelese sunt eligibile. Așa că propunerea noastră este să consolidăm ceea ce avem, să simplificăm și să facem mai inteligibil, să-l punem uh, într-o structură care ar permite și profanilor să înțeleagă despre ce e vorba. Iar astfel, sigur că asigurăm transparență. Simplificarea și transparența reprezintă obiectivele noastre. După care mai trebuie spus că tratatul de la Lisabona trebuie să poată deveni funcțional. Și aici ajungem la partea mai delicată a eforturilor noastre. Trebuie subliniat că în acest context Comisia insistă pe faptul că nu se aduc uh, modificări în raportul de puteri. Comisia nu primește competențe sporite. nu dorim să acapărăm competențe în, prin acest exercițiu. Noi dorim pur și simplu să facem o adaptare a legislației în vigoare la prevederile tratatului de la Lisabona. Și în acest uh, demers ne lovim uh, de unele expresii și formulări din tratat care nu sunt foarte ușor de înțeles. Eu nu am făcut parte din discuțiile ce au avut loc în Consiliu și uh, de multe ori uh, și eu stau și mă întreb cum s-a ajuns la astfel de formulări complicate. Ce au vrut să spună? Din păcate, trebuie să acceptăm astfel de formulări și să le aplicăm. Iată de ce a trebuit să facem un exercițiu foarte meticulos cu fiecare prevedere care delega competențe comisiei. Competențe ce anterior uh, erau preluate de comitetele de gestiune sau erau asigurate prin procedura de reglementare. Acum Comisia are acele competențe delegate sau competențe de executare. La competențele de executare, de punere în aplicare, care practic urmează procedurile Comitetului de Gestiune, trebuie să existe o majoritate calificată pentru a bloca o hotărâre, și uh, aici nu e nimic surprinzător. Deci, uh, prin aceste competențe de executare, Comisia are posibilitatea ca ea singură să poată lua o hotărâre. Mă refer aici la aplicarea unor coeficienți de reducție, de exemplu la cote. Atunci când uh, solicitările depășesc uh, cantitatea fixată sau uh, poate modifica tarifele de referință sau taxele de uh, export-import. Apoi, um, aceste acte delegate înseamnă că se pot aduce modificări neesențiale la hotărârile luate de legiuitori, de Consiliu și de Parlament. Comisia poate aduce aceste modificări pentru a adapta aceste hotărâri, dar este vorba de modificări neesențiale și uh, le numim uh, de natură quasi-legislativă. Iată, deci, care este structura și diviziunea muncii. Avem um, actele de punere în aplicare și avem apoi actele delegate prin care se pot face controle. Aceste acte pot fi revocate de Parlament și de Consiliu și apoi avem procedura de comitologia cu un fel de semicomite de gestiune ca să facem o distinție între ce se încadrează la acte de punere în aplicare și acte delegate, am uh, încercat să facem o diagramă foarte precisă și să vedem ce ar putea cădea într-o categorie și ce ar putea cădea în alta. Cred că am fost uh, mai mult decât precauți pentru că de fiecare dată când am avut îndoiele, am preferat să încadrăm competența respectivă la un act delegat. N-am lăsat-o la punere în aplicare. Deci am ales uh, metoda prudenței și am încercat să nu dăm impresia că încercăm să ne depășim uh, atribuțiile prevăzute prin Tratatul de la Lisabona la articolele 290 și 291. La actele delegate, după cum știți, există posibilitatea prin care comisia singură poate să ia hotărâri. Cele două instituții legiuitoare, Parlamentul și Consiliul, se pot opune acestor hotărâri împreună sau uh, singure și poate revoca competența comisiei. Poate să o revoce nelimitat sau poate fi, uh, în cazul în care sunt de acord, poate fi renoită tacit. Deci, o serie întreagă de elemente practice care au făcut parte din acest protocol de colaborare formal dintre Comisie, Parlament și Consiliu. Am uh, folosit uh, cuvintele Comisia singură, adică Comisia de una singură nu este neapărat modul în care ar fi dorit uh, Comisia să acționeze, pentru că ne regăsim în situația destul de delicată în care noi uh, ne lansăm pe mare și s-ar putea să ne confruntăm cu furtuni care vin fie din partea dreaptă, de la Consiliu, sau din partea stângă, de la Parlament și trebuie să ne luptăm singuri. De aceea este logic să ne consultăm cu experți și o vom face. Ne vom consulta cu experții din statele membre și cu experții din partea Parlamentului. Parlamentul uh, este cel care va hotărâ cum va colabora cu noi. Noi uh, nu suntem aici să vă dăm sfaturi, decât că am preferat să intrăm în contact cu secretariatul Parlamentului sau cu asistenți sau cu experți care să poată colabora cu noi la nivelul experților desemnați de statele membre. Obiectivul acestor consultări uh, va fi, desigur, să ne asigurăm că ne bazăm hotărârile pe elemente, pe fapte materiale. Dar să nu uităm și de dimensiunea politică. Printr-o astfel de metodă vom evita situația în care Parlamentul sau Consiliul se vor simți obligate să folosească arma nucleară, adică să respingă clar hotărârea noastră sau să revoce competența delegată. Acest lucru nu e în interesul nimănui nu e în interesul comisiei să se supună la o astfel de situație. Trebuie să convenim o procedură de funcționare între comisie, Parlament și Consiliu care să permită o funcționare cât mai lină a, a comisiei și a exercitării actelor delegate. Cam atât uh, în general despre propunerea referitoare la diviziunea muncii, la această împărțire între acte de punere în aplicare și acte delegate și restul. Which is this... Vreau să mă refer acum la chestiunea spinoasă a a articolului 43 nianului 3. Nu știu de unde a apărut problema. Uh, am discutat cu colegii mei și, dacă îmi permiteți, uh, v-aș spune că aș prefera să nu existe, dar sigur asta este o dorință uh, și este foarte impractică pentru că acest articol există. Și noi acum trebuie să adăugăm și mușchi pe acest schelet și trebuie să facem față situației actuale. Um, știm ce se întâmpla înainte cu uh, prețurile, cu mm, cotele și de la situația anterioară am ajuns la acest uh, articol 43. Dar când vorbim despre impactul Uh, tratatului de la Lisabona asupra uh, agriculturii este vorba de uh, codecizie. Vorbim de o chestiune foarte importantă și nu putem spune Parlamentul n are nimic de spus când vine vorba de cotele la lapte, la zahăr și alte elemente foarte interesante și uh, foarte dorite. De aceea ar trebui să spunem, ok, haideți să fim rezonabili și să găsim niște soluții. S niște soluții care să respecte spiritul tratatului, dar care să nu creeze piedici în fața politicilor în sine. De aceea am sugera legislatorului să aplice articolul 43 într-o manieră foarte atentă, cu mari precauții. Um, știu eu când vine vorba de ajutoare pentru um, lapte praf pentru furaje sau uh, depozitarea mm, privată pentru unt. Sunt uh, niște chestiuni puțin importante din cadrul politicii agricole comune. Trebuie să trăim, să găsim soluții pentru acest articol 43 și încercăm să găsim soluția potrivită situației cu care ne confruntăm. O, o soluție ca cu care să fie toată lumea de acord. Mm, domnule președinte, cam atât aveam de spus în acest moment. Ne interesează ca această propunere să fie adoptată cât mai curând, deoarece astăzi, atâta timp cât funcționăm Uh, sub umbrela uh, OCP Unii, nu aplicăm tratatul de la Lisabona, atâta timp cât această propunere nu este adoptată de colegislator, de Parlament și de Consiliu. Prin urmare, vă, invo- vă invităm să uh, adoptați acest, această propunere cât mai curând posibil. De asemenea, aș vrea să atrag atenția asupra pachetului privind calitatea, pachetul privind uh, undul. Vă rugăm să ignorați aceste elemente pentru că ele vor fi discutate separat, pe baza unor propuneri separate, pentru că dacă uh, le discutăm în acest context, um, o să amânăm și mai mult um, adoptarea propunerii pe, propunerii pe care o avem acum pe masă și acest lucru nu e uh, de dorit. Prin urmare, domnule președinte, invit Parlamentul să dezbată pe marginea acestei propuneri. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră și aș dori să mulțumesc și domnului comisar, pentru că, așa cum poate ați aflat, domnia sa încearcă să ajungă la un echilibru între actele delegate și cele de executare. Noi suntem în favoarea acestui echilibru și putem să lăudăm uh, abordarea atentă a Comisiei. Noi vom face tot ce ne stă în putință pentru a lucra cât mai rapid posibil pe marginea acestei propuneri și ne-am gândit că am putea uh, rezolva chestiunea până în iunie. Există și niște um, um probleme pe care dorim să le uh, discutăm, uh, niște întrebări de adresat și Consiliului. Um, E vorba de alegerea, până la urmă, între uh, competențele delegate și cele de executare și rolul pe care îl joacă Consiliul atunci când vine vorba de um, competențele delegate și cele de executare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Mm. Probabil știți că și eu și coordonatorii am ascultat cu foarte mare atenție și înțelegem că doriți ca această propunere să fie analizată cât mai curând posibil. Uh, vrem să mulțumim Comisiei uh, pentru uh, informațiile pe care ni le-a transmis, dar dorim să rugăm reprezentanții Comisiei să ne ajute să ne susțină și în continuare um, pentru a um, merge cât mai repede cu acest pachet. Vă uh, dau cuvântul uh, membrilor comisiei. Vă mulțumesc. Doamna Clas, mulțumesc foarte mult. Ați subliniat faptul că este vorba despre un raport foarte important. Sunt chestiuni decisive uh, asupra cărora trebuie să ne aplecăm atenția și eu am multe semne de întrebare, inclusiv în legătură cu actele delegate. Și vă mărturisesc că mi-e chiar teamă pentru că eu nu cred că este vorba despre o adaptare lapidară a tratatului de la Lisabona, dar și pentru noi, în calitate de membri ai Comisiei Agri, este vorba despre uh, îndeplinirea a ceea ce tratatul de la Lisabona ne-a admis să avem o mai mare posibilitate să ne pronunțăm, inclusiv în ce privește uh, politica agrară. Pentru că, uh, sigur, când se vorbește despre o simplificare a politicii agrare comune, nu putem decât să ne bucurăm. Dar oare noi cum vom putea să beneficiem de rolul nostru? Uh, au fost realizate mai multe pachete, la un moment dat s-a vorbit și despre vin și băuturile spiritoase, dar um, oare um, posibilitățile moderne de utilizare a internetului, mașinile de căutare, um, din acest punct de vedere au fost îmbunătățite, pentru că eu cred că după demersurile de simplificare ar trebui să fie mai accesibile. Dar Acum, la punctul 3 și la punctul 4, rapoartele sunt într-un fel legate între ele. Trebuie să definim mai uh, bine uh, ceea ce este nou. Bineînțeles că Parlamentul, în cadrul actelor delegate, va avea posibilitatea ulterioară de a mai exercita o influență în sensul că are un fel de drept de veto, să spunem. Dar ă, care va fi rolul nostru în configurarea unor ă, lucruri, pentru ca în felul acesta să ne putem asuma într-adevăr responsabilitatea politică. Pentru că după aia Comisia ne spune, da, vom fi puși în fața unor ă, lucruri pe care le acceptăm sau nu, dar noi avem posibilitatea să ne implicăm pentru că dorim să facem acest lucru. Iar uh, noi ar trebui, de fapt, să ne asumăm această responsabilitate, domnule președinte. Sigur, Comisia a încercat să cumpănească lucrurile, dar și noi trebuie să cumpănim lucrurile și noi trebuie să decidem când recurgem la acte delegate și când recurgem la acte de aplicare. Pentru că uh, chestiunile sunt uh, importante și este vorba inclusiv despre decizii politice, să nu uh, neglijăm acest aspect. În ce privește uh, declarațiile de cheltuieli, aspecte legate de administrarea banilor, despre construcția unor structuri în statele membre, eu mă întreb unde intră unde se regăsește posibilitatea Parlamentului de a se implica în configurarea politică a acestor chestiuni. Pentru că ă, nu trebuie să putem să ne pronunțăm abia când poți sau nu să ă, utilizezi de, dreptul de veto <laughs> să te implici. Deci eu cred că trebuie să fim foarte precauți, să nu spunem pur și simplu, bine, lăsăm comisia să facă treaba, pentru că, de fapt, cine face treaba în cele din urmă și decide. Există multe chestiuni care nu-și găsesc, din punctul meu de vedere, răspunsul. Sunt absolut de acord cu opinia doamnei Clas. Tocmai uh, Analizăm acum textul comisiei și în discuția pe marginea acelui text ne vom exprima punctul nostru de vedere. Aș vrea să spun în legătură cu 43 aliniatul 3 că opinia domnului Ulkhart sigur este pozitivă, dar Sigur că această prevedere duce la dificultăți și s-ar putea ca la un moment dat Consiliul să reintroducă pe fereastră ceea ce noi am încercat să scoatem pe ușă. Dar o să vedem cum se va întâmpla acest lucru în cadrul ordinii uh, unitare a pieței. Trebuie să Vedem ce modificări apar în propunerile legislative, noua calitate, reforma politicii agrare comune. Dacă nu există alte obiecții din partea colegilor, domnul Ulkhart, încă o intervenție? Domnule președinte, să vă dau câteva exemple concrete. Pentru că Doamna Clas a spus că inclusiv când e vorba de depozitări există posibilitatea să te implici politic, de asemenea ă, trebuie să ai posibilitatea să exerciți un control. Și recunosc că lucrurile ă, nu sunt ă, din acest punct de vedere foarte clare. Dar eu cred că misiunea dumneavoastră este să aveți posibilitatea atunci când este vorba de o chestiune sensibilă să aveți o intervenție politică. Deci când vorbiți despre acte delegate um, că nu veți avea decât posibilitatea de a revoca eventual o propunere, e bine, această situație trebuie să fie una excepțională Sigur, ă, noi la nivelul Comisiei trebuie să acționăm cu vigilență și să nu ă, trecem cu vederea lucruri care sunt esențiale din motive economice sau din alte motive. Dumneavoastră trebuie să vă exercitați puterea pe care o aveți, să vă concentrați pe subiectele care sunt într-adevăr sensibile din punct de vedere politic. Dar regula generală, cât timp este vorba de business as usual, să puteți recurge la actele delegate. Noi nu vorbim aici despre o revoluție, nu vorbim despre un nou guvern la Cairo, ci vorbim despre o simplă trecere de la un guvern la altul. Pot să vă dau un exemplu. Dacă ne gândim la articolul 31, intervenție, pagina 56 a propunerii din documentul 5084, îmi cer scuze, documentul 2010. Ne, gândim, ne uităm la articolul 31. Deci, un exemplu privind actele delegate. Este vorba despre cerințele pe care produsele trebuie să le îndeplinească. Ce înseamnă asta? Trebuie să vedem care sunt uh, criteriile de calitate pentru cereale, de pildă, de greutate minimă, de conținut de proteine. Deci tot felul de asemenea lucruri care uh, țin de uh, elementele cotidiene. Nu va fi vorba despre o decizie politică aici. Pentru că noi vorbim despre uh, 11% ca regulă generală, despre uh, un supliment de proteină sau se depășește sau nu cotele, cota prevăzută sau conținutul prevăzut. Iar în ce privește actele de punere în aplicare, aici este vorba despre armonizare, este vorba despre o abordare armonizată. Articolul 32 în legătură cu posibilitatea de intervenție. În baza acestor proceduri trebuie să stabilim uh, testele și metodele uh, care să se aplice pentru produsele eligibile. Deci este o practică de rutină care în niciun fel nu implică decizii politice esențiale. Da, sunt și elemente de substanță, dar dumneavoastră trebuie să vă exercitați puterea de influențare politică acolo unde ea este într-adevăr necesară și nu în activitățile cotidiene când uh, întregul proces este bine determinat. Deci, acel exemplu 43, uh, aliniatul 3, uh, într-un fel este concludent. Și dumneavoastră veți avea șansa și sper că să vă pronunțați. Impresia mea este de altfel că nu este o discuție pe care trebuie să o aveți în primul rând cu Comisia, ci mai degrabă ar trebui să fie o dispută cu Consiliul. Suntem absolut de acord cu dumneavoastră, domnule Ulcart, pentru că săptămâna viitoare vom discuta despre uh, propunerea pe care o va prezenta Consiliul în legătură cu posibilitatea de intervenție în uh, cadrul uh, acestui sector și probabil că va fi vorba despre o implicare politică și noi dorim ca Parlamentul să se poată pronunța. Va fi vorba de aplicarea diverselor dispoziții și Parlamentul nu dorește neapărat să se implice în acest domeniu. Oricum, este un punct de plecare pentru noi și noi mulțumim pentru ajutorul pe care Comisia ni-l acordă pentru a încerca să determinăm și Consiliul să progresăm cât mai repede posibil. Bun, vă mulțumesc foarte mult și trecem acum la punctul următor. Îl salut și pe domnul Gronchiti, care este aici și vorbim despre modificarea regulamentului numărul 1290 uh, al Consiliului privind uh, finanțarea politicii agricole comune și abrogarea sau modificarea regulamentului numărul 165 94 și numărul 78 din 2008 al Consiliului. Aveți cuvântul perché vista la completezza della presentazione. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Domnul Ulcal a făcut o prezentare foarte uh, amplă. Mi-e greu să mai adaug elemente noi. Tot ce pot spune este că linia de demarcare utilizată pentru definirea competențelor delegate și de executare a fost uh, Um, inspirată de aceleași principii ca și cele din propunerile anterioare. Acestea fiind spuse, nu are sens să repetăm aceleași principii pe care uh, le-am ascult, le ascultat Așa că voi sublinia un element pe care dumneavoastră l-ați menționat. Oportunitatea de aliniere pe care am utilizat-o pentru a corecta anumite probleme lingvistice cu care ne-am confruntat în regulament. Am încercat pur și simplu să ordonăm regulamentul fără a face niște modificări de substanță. Amen. Uh, modificarea uh, regulamentului 12 165 pe 94 și 78 pe 2008 um, decurg din acestea. Așa că mă voi opri aici pentru a economisi timpul. Vă mulțumesc, domnule director, spune domnul președinte. Dorește altcineva să ia cuvântul? Giovanni? Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să văd că Iată, comisia simplifică și aliniază o serie de prevederi și mi se pare că acest lucru este unul bun. Prin aliniere se încearcă simplificarea legislației comunitare, e un aspect pozitiv și cred că Parlamentul ar trebui să vadă la rândul său faptul că ar această abordare este una pozitivă. În ceea ce privește uh, partea de conținut, cred că această dez- că dezbaterea de la punctul anterior poate fi repetată aici, astfel încât uh, nu uh, voi relua argumentele expuse mai devreme. Un singur aspect aș dori să-l menționez. Cred că alinierea ar trebui uh, Uh, să transforme procedurile într-unele mai puțin birocratice. Dar totuși Parlamentul ar trebui să poată să joace rolul nu numai acela de a face propuneri, ci și rolul de scrutin, de examinare. E nevoie de progrese și în acest sens. Mm, sigur, Parlamentul, în general, va fi deschis către cooperare și vom încerca să găsim cel mai bun echilibru posibil. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Altcineva dorește să ia cuvântul, doamna Clas. Da, ă, poate sunt foarte insistentă, dar vreau să vă dau două, trei exemple din acest regulament. Articolul 53a spune că trebuie să existe corecturi eh, la cifrele care figurează în evidență în baza eh, declarațiilor de cheltuieli pe care le fac statele membre și Comisia va proceda în baza eh, unui regulament exact așa cum se prevede regulamentul privind uh, modul în care trebuie să se prezinte dările de seamă referitoare la FADR și modul în care au fost cheltuite aceste sume. Sau într-un articol 37a, uh, Comisia poate, printr-un act delegat, să uh, stabilească anumite reguli privind drepturile statelor membre. Din nou este vorba de comisie în articolul 40. B. Punct 3 se spune Comisia ă, trebuie să stabilească modalități pentru ă, plățile pe care statele membre le face în cadrul ă, FADR. Sunt, iată, trei puncte care, din punct de vedere politic, mă cam deranjează. Iar în articolul 42 acestui regulament se spune că obiecțiile referitor la obiecțiile uh, legate de uh, actele delegate, se spune că actele delegate pot să fie publicate în monitorul oficial dar de ce nu există și o obligație să fim informați dinainte? Pentru că dacă de la bun început nu ești implicat în discuție, măcar să ai posibilitate înainte de publicare să te pronunți. Eh, se nu ci Dacă nu există alte intervenții, îi voi da din nou cuvântul domnului director Longo, dar uh, dacă uh, eu înțeleg foarte bine obiecțiile doamnei uh, Clas, noi nu putem susține asemenea elemente, dar vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, vreau să spun că o serie din regulile care au fost menționate există deja în regulamentul actual. Noi nu am făcut decât să preluăm ceea ce uh, exista. Noi uh, am configurat lucrurile exact după modelul care funcționează în clipa de față. Deci, uh, eu uh, am ținut seamă uh, în de uh, elementele care au fost introduse în discuție și care constituie o preocupare. Bineînțeles că sunt uh, dispus să colaborez cu dumneavoastră, să avem un schimb de informații, uh, de opinii în legătură cu aceste puncte. Deci vă stau întru totul la dispoziție. Stau la dispoziția eurodeputaților care doresc să aprofundăm această dezbatere. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, mulțumesc uh, comisiei, mulțumim tuturor reprezentanților comisiei și vă propun acum să trecem la punctul 5 al ordinii de zi, care este un punct foarte important. Deci vă solicit atenție, este vorba despre modificarea directivei 2001-18 uh, în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor. Este vorba despre un raport um, pe care îl alcătuiește George Lyon. Este un domeniu deosebit de sensibil care a declanșat dezbateri animate. Este vorba de a trata problematica OMG-urilor într-o manieră uh, cât mai echilibrată. De, deja există multe semne de întrebare în acest domeniu și aș da cuvântul lui George Lyon. Vreau să vă spun că termenul de depunere a amendamentelor a fost extins până la data de 9 februarie. Deci avem încă la dispoziție câteva zile până pe 9 februarie pentru a depune amendamente. George, ai cuvântul. Uh, thank you, uh, uh, Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Așa după cum bine ați spus, cu siguranță acest dosar nu beneficiază de consens și de armonie. Dar e important să stabilim contextul. Nu trebuie neapărat să vedem dacă atitudinea noastră va fi de pro sau contra organismelor modificate genetic, ci Trebuie să vedem dacă abordarea propusă de comisie va funcționa sau dacă ea trebuie consolidată. Avem la dispoziție opiniile juridice, avizele juridice date de Serviciul Comisiei, dar Parlamentului și al Consiliului și care ne spun dacă avem temei juridic pentru a continua. Avizul juridic al Consiliului pare să spună că nu, pe când uh, serviciul Parlamentului spune că da. Iar Comisia se pare că e de o poziție similară cu Parlamentul. Aceasta este o problemă politică până la urmă și în conversațiile mele cu raportorii din umbră am concluzionat uh, că dacă respingem această, acest dosar, nu vom lua parte mai departe la dezbatere, așa cum uh, se pare că doresc uh, câteva dintre comisii. Iar dacă dorim să continuăm dezbaterea, atunci trebuie să implicăm și perspectiva agricultorilor, a fermierilor. Cu o singură excepție, răspunsul tuturor a fost însă că ar trebui să continuăm dezbaterea și uh, să ne implicăm. După ce am cântărit toate opțiunile despre cum putem consolida această propunere, ideea este că trebuie să oferim sprijin Comisiei și sperăm că amendamentele pe care le propunem noi să fie acceptate. Sperăm ca propunerea Comisiei să poată să ducă la îndeplinirea obiectivelor, adică o flexibilitate mai mare și o soluție pentru impasul în care ne găsim în legătură cu autorizarea culturilor modificate genetic. Încercăm să conferim o mai mare certitudine juridică guvernelor care doresc să interzică astfel de culturi și să eliminăm clauza de salvgardare pe care multe dintre statele membre o folosesc pentru a interzice culturile modificate genetică acum. În ce privește schimbările principale, trebuie spus că se folosește principiul proporționalității și uh, statele membre pot să useze de el după cum uh, se pare cred de cuvință. Principiul spune că interdicția trebuie să se bazeze pe alte motive decât cele invocate la nivel comunitar. și trebuie să fie în funcție de cultura respectivă, de la caz la caz. Majoritatea culturilor se autopolenizează și nu există pericolul de a transmite uh, modificarea genetică și la alte culturi în apropiere. O interdicție care nu ține cont de acest lucru ar fi disproporțională și nu ar fi binevenită. Apoi uh, trebuie să ne asigurăm că acest nou articol 26 și posibilitatea de a folosi interdicția este un instrument de ultimă instanță și statele membre, ar, statele membre pot uh, adopta și alte măsuri precum uh, cele de la articolul 26a, care spune că statele membre pot pune în aplicare măsuri coexistente se folosește în engleză cuvântul shall, care mi se pare că reprezintă voința statelor membre destul de bine. Și uh, sperăm ca prin aceste, uh, această prevedere să rezolvăm problema disputelor transfrontaliere. Un alt lucru important și pe care sprijin ca sper că această Comisiei să-l sprijine este că trebuie să respectăm libertatea de alegere a consumatorilor și a fermierilor. Fie că vorbim despre cultivatori de organisme modificate genetic sau nu, ei au dreptul de a hotărâ ce cultivă. Și ajung la un alt punct în care doresc să mă susțineți. Vrem să impunem un prag tehnic. Este vorba despre prezența urmelor uh, de organisme modificate genetic în produse. Aici, din nou, cred că trebuie să dăm libertatea de alegere. Sunt unii care spun că această prezență trebuie să fie de la zero, să nu permitem niciun fel de contaminare, dar dacă e să ne uităm uh, și la alte contaminări, precum dioxina sau arsenicul, la acestea pragul nu este de zero, pentru că este imposibil să ai un astfel de prag nul în produse precum apa pe care o bem zilnic. Deci mi se pare că acesta e principiul care ar trebui să fie stabilit, anume libertatea de alegere fermierii să poată hotărâ dacă vor să cultive organisme modificate genetic sau nu. Am cerut un aviz juridic în legătură cu fermierii care doresc să cultive aceste organisme și se află în state membre care nu doresc să folosească astfel de produse. Aici ă, perioada tranzitorie ar putea să fie mai lungă, însă nu știm ă, exact dacă statele membre vor aplica interdicțiile pe întreg teritoriul sau doar în anumite regiuni. Dacă vor face acest lucru, vor trebui să informeze pe fermieri cu mult timp înainte. O altă sugestie a fost uh, următoarea. Comisiei i s-a cerut de către Consiliu să vină cu o propunere despre publicarea unei liste, dacă ar trebui să fie o listă exhaustivă sau nu. Din nou, aici putem avea păreri pro sau contra și nu știm dacă Comisia publică o listă exhaustivă care ar fi temeiul juridic. Ar fi mai bine să plecăm cu o listă neexhaustivă. Și în fine, încă un aspect pe care trebuie să-l amintim este că, cred eu, trebuie să lăsăm uh, problema sănătății la nivel comunitar. Pentru că dacă subminăm acest proces și avem, uh, știu eu, 27 de interpretări diferite de la statele membre, nu vom mai ști ce este sigur din punct de vedere al sănătății, din punct de vedere sanitar. Nu vom putea să ne mai apărăm uh, împotriva unei penurii alimentare, de exemplu și toate hotărârile legate de siguranța alimentară trebuie să se bazeze exclusiv pe fapte. Cam aceasta este poziția pe care sper să o adoptăm. Sigur că rolul Agenției Europene pentru Siguranță Alimentară poate fi întărit, acest lucru rămâne de dezbătut, dar este absolut fundamental ca autorizările să se bazeze pe elemente ce țin de siguranță și trebuie să fie luate la nivel comunitar. Trebuie să ne asigurăm că aceste decizii nu pot fi subminate prin o multitudine de interpretări ce ar putea apărea. Sper că am reușit să explic logica amendamentelor pe care le-am propus. Este clar că mediul înconjurător trebuie să fie preocuparea noastră principală și sper că în sesiunea plenară să putem prezenta amendamentele acestea. Și în fine, în ce privește calendarul, domnule președinte, ați spus să prelungim termenul de amendare până pe 9 februarie. Știu că toți raportorii ar dori ca votul final să nu mai aibă loc la data planificată, ci uh, cândva pe, do- pe 28 sau după, pentru că votul planificat este într-o luni, nu prea avem suficient timp, nu vom avea nici prezență. Va fi foarte greu să obținem un compromis până atunci. Și cred că vorbesc în numele tuturor raportorilor din umbră când spun că dorim ca acest calendar să fie prelungit cu o săptămână. Din câte am înțeles, Comisia Envi are trei săptămâni la dispoziție pentru a depune amendamente nu văd de ce nu am uh, acorda o săptămână în plus pentru a permite depunerea de amendamente. Cam atât am avut de spus și acum, uh, dacă raportorii din umbră doresc să se exprime, sunt gata să-i ascult. În orice caz, le mulțumesc pentru colaborarea de până acum. Sì, grazie George, assolutamente sì. Eh, spost... Mulțumesc, uh, George. Ok, să amânăm votul atunci pentru 15 martie. Da, cred că e cazul să folosim tot timpul pe care îl considerăm necesar. Există o relație destul de dificilă cu Comisia Envi. Um, Um, Comisia Envi nu dorește să da avizul, dar dorește să fie procesul de codecizie. Dar până la urmă să nu uităm care sunt um, prerogativele noastre. Um, așa că vom vota pe 15 martie și dau cuvântul domnului Niculescu. Vreau să lui George Lyon pentru proiectul de aviz pe care l-a prezentat. Sunt convins că nu a fost uh, o muncă ușoară, având în vedere că e un subiect atât de delicat. Ah, e bun. Uh, vreau să remarc și realismul și luciditatea avizului prezentat și cred că dacă dorim ca în comisia noastră să luăm o decizie în favoarea fermierilor și consumatorilor Uh, ar trebui să susține propunerea Comisiei așa cum a fost înaintată și uh, amendamentele propuse de George. Așa cum a spus uh, raportorul, aici nu este vorba despre organisme modificate genetic, este vorba despre subsidiaritate. Unul singur dintre amendamentele pe care le-am citit îmi provoacă nedumerire, nu știu exact care este diferența între propunerea Comisiei și modificarea propusă de raportor cu privire la măsurile de restricționare sau de interzicere a cultivării organismelor modificate genetic de la caz la caz. În același timp, cred că inițiativa este utilă și binevenită, dar rămân multe alte probleme de discutat care va trebui să le avem în vedere atât noi cât și Comisia în viitorul apropiat, de exemplu soluția privind cultivarea de soia modificată genetic, care rămâne încă o chestiune ilogică și dificil de explicat uh, alegătorilor noștri. Vă mulțumesc mult! Grazie al vicepresidente Niculescu. Adesso Mulțumesc, domnule Niculescu. Da, cuvântul domnului Bove. Uh, Monsieur Lyon, donc j'ai bien entendu... Uh... Stimate domn, am uh, ascultat uh, acest raport pe care l-ați prezentat. Înțeleg că ați făcut uh, o muncă intensă în legătură cu, în colaborare cu ceilalți raportori. Nu ar rost să reluăm acum dezbaterea legată de organismele modificate genetic pentru că n-am mai terminat niciodată. Trebuie să fim concreți și să gândim practic. Am o observație preliminară. Astăzi ne confruntăm cu o problemă, o majoritate a statelor membre nu doresc această propunere a Comisiei. Repet majoritate. Dacă îi mai adăugăm și pe cei care s-au abținut, ajungem la două treimi din statele membre. În ce privește normele economice, le-am dezbătut, este vorba despre piața internă, este vorba despre situația agriculturii bio. Nu mai revin la aceasta, este doar un al doilea nivel al problemei. La un al treilea nivel, avertizez întreg Parlamentul, nu pentru a exercita presiune, ci trebuie spus că opinia publică europeană s-a manifestat printr-o petiție semnată de aproximativ 100.000 de persoane, prin care a cerut o suspendare sau modificare a legislației privind organismele modificate genetic. Petiția a fost înaintată comisarului Dali. Este vorba despre o realitate ce vizează multe regiuni și mulți dintre deputații prezenți aici provin din regiuni în care a existat o mare mobilizare în acest sens. Deci, să nu rămânem în urmă, să nu existe un decalaj între ceea ce așteaptă cetățenii noștri și agricultura pe care o hotărâm aici. Eu uh, am dorit să semnalez această problemă. Și apoi să nu uităm de semințe. În amendamentul 4, constrentul 8, apare problema semințelor și spuneți că acolo trebuie să introducem o oarecare doză, o oarecare prag acceptabil de organisme modificate genetic. Actualmente, legislația prevede un prag de 0%. Dar ați explicat că așa cum se întâmplă și la pesticide, ar însemna să uh, nu recunoaștem realitatea economică, pentru că dacă într-un an se înregistrează 0,3%, în anul următor, cu siguranță creșterea va fi exponențială. Vom avea un nivel de 0,8, apoi de 1, apoi de 2, de 3, de 4 și vom ajunge într-un moment în care va fi imposibil să mai găsim semințe fără nicio urmă de organisme modificate genetic. Deci trebuie să fim fermi, categorici. Fie acceptăm prezența lor, fie nu. Este o alegere clară. Nu putem lăsa să se multiplice aceste semințe și să polueze culturile celor care nu doresc organisme modificate genetic. Deci trebuie să fim foarte severi, pentru că nu putem apoi să mai revenim. Odată ce se face poluarea, contaminarea culturilor, ea devine exponențială. În al doilea element uh, de care trebuie să vorbesc, nu cred că e realistă această perioadă de trei uh, luni pentru a pune în aplicare o politică, pentru că ne dăm seama că aceste semințe sunt colectate de firme cel puțin cu uh, 4, 5, 6 luni înainte. Iar dacă prevedem perioada de 3 luni, știm bine că organismele modificate genetic nu vor putea fi refuzate. Știm că la porumb comenziile se fac în luna ianuarie sau în februarie, iar semințele sunt apoi uh, plantate la finele lui aprilie sau mai. Deci trebuie să fim realiști. Dacă lăsăm agricultorilor alegerea, trebuie să fim mai realiști. În al treilea rând, ați spus, ați abordat uh, problema măsurilor și a motivelor care duc la măsuri de coexistență. Cum putem uh, asigura coexistența diferitelor măsuri. Ei, dacă ne uităm la numărul de țări care au pus în aplicare reglementări de coexistență, cred că există, dacă nu mă înșel, patru sau cinci sau chiar mai puține astfel de țări, pentru că nimic nu s-a făcut pe marginea textului. Mă gândesc la țara mea, la Franța, unde s-au organizat dezbateri ample, s-a votat o lege, dar încă nu se aplică, pentru că nu avem normele de punere în aplicare, normele concrete. Deci, în momentul în care toate statele membre vor avea reguli concrete, da, vom putea începe acest proces. Dacă nu, nu. Și un ultim lucru, mă gândesc la listele cu uh, motivele ce pot uh, constitui o interdicție de a permite cultivarea acestor organisme. Ne gândim nu doar la mediu, la economie, ci și la sfera socială, pentru că efectele sunt globale. Trebuie să avem o viziune globală și să nu ne fie teamă să cităm toate aceste domenii. Vă mulțumesc și îmi cer scuze că am fost atât de uh, am avut o intervenție atât de lungă. Apoi... Mulțumim. Domnul Anio are cuvântul. The questions of how... Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea când, unde și cum se pot uh, cultiva OMG-uri în Europa, uh, întrebarea plutește în aer de ani de zile și nu avem niciun răspuns. <clears throat> Um, cercetările științifice au fost realizate. În țara mea, deși știința a dovedit că există și beneficii, totuși cetățenii sunt împotrivă. <clears throat> și uh, cetățenii din țara mea doresc să fie ei cei care iau aceste decizii în privința OMG-urilor și nu să le fie impusă o soluție din afară domnul Brezovici. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, așa cum spunea și antevorbitorul meu, este un subiect foarte dur, um, care um, apare așa ca lupta cu morile de vânt. Ar fi poate nevoie de uh, un act legislativ care să dea un răspuns. Până la urmă, statele membre ar trebui să aibă dreptul de a hotărâ dacă permit sau nu cultivarea de uh, OMG-uri. Uh, sigur, există și opinia serviciului juridic al Parlamentului. ni se spune că am deschide ușa unor oportunități, dar până la urmă informația aceasta este generală și uh, diavolul se ascunde în detalii. Um, există țări care nu doresc să se cultive OMG-uri pe teritoriul lor. Ele oare vor fi de acord să adopte astfel de reguli? Chiar dacă regulamentul spune clar uh, în titlu la ce se referă, acest regulament va rămâne uh, mort pe hârtie, deoarece statele membre nu vor avea instrumentele necesare pentru a adopta aceste reglementări. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Ecola, Costinger. Doamna Costince, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc raportorului pentru activitatea desfășurată și găsesc că este salutar că poziția raportorului acceptă propunerea făcută de comisie și uh, recunoaște dreptul statelor membre să decidă în această problemă. În ce privește semințele din state terțe care ar trebui să fie eh, plantate în Uniunea Europeană. Aici, într-adevăr, cred că eh, propunerea este binevenită. Este important ca EFSA, agenția competentă, să eh, își asume un rol mai important important în deciziile care se iau aici, dar și principiul subsidiarității trebuie să fie respectat. Iar în ce privește compatibilitatea cu dispozițiile Organizației Mondiale a Comerțului, cred că mai sunt anumite ajustări. Trebuie să ținem seama și de problemele de sănătate și de protecție a mediului înconjurător. Comisia trebuie să întocmească o listă convingătoare privind argumentele socioeconomice uh, care să uh, convingă statele membre asupra uh, necesității sau lipsei de necesitate de a recurge la organisme modificate genetic. Iar în ce privește uh, avizele uh, și uh, licențele, statele membre trebuie să aibă posibilitate de plină să opteze. Comisia uh, trebuie să facă verificări uh, în bază științifică privind uh, eventualele uh, riscuri legate de OMG-uri. Trebuie de asemenea stabilit pragul uh, referitor la uh, semințe și cred că uh, discuțiile trebuie să permită ajungerea la un compromis cu statele membre. Acest prag privind semințele trebuie să fie discutat uh, inclusiv în ce privește încălcarea prevederilor de către anumite concerne. Trebuie să sprijinim punctul de vedere care uh, solicită sprijinirea micilor fermieri. Cred că este de datoria Comisiei să facă o propunere pentru o soluție tehnică. Stimați colegi, dacă ținem seama și de dezbaterea care are loc pe această temă la nivelul Consiliului, parcă ai sentimentul că și acolo există uh, teama de a-și asuma o responsabilitate în acest domeniu și cred că este sarcina uh, Parlamentului să acționeze responsabil atunci când ia o decizie în acest domeniu. Mulțumesc doamnei Costinger și acum voi da cuvântul domnului Martin Heusling și îl rog să țină seama și de timpul înaintat. Domnule președinte, trebuie să luăm într-adevăr o decizie importantă și George Lyon probabil că simte chiar în cadrul propriului grup politic că nu e ușor să găsească o poziție comună. Mă deranjează un lucru în această dezbatere. Noi care criticăm OMG-urile și această tehnică de modificare a uh, organismelor, uh, ni se reproșează că uh, avem o atitudine tehnică față de știință. Dar uh, eu cred că nu este așa, că pe de o parte, de o parte a baricadei sunt oamenii de știință și de cealaltă parte sunt cetățenii indignați de rezultatele cercetărilor. Este vorba despre o dezbatere publică. Trebuie să ne întrebăm care este viitorul pe care ni-l dorim noi agriculturii. Și, dragă George Lyon, eu am impresia că există puțin o tendință de a reproșa unora că au toleranță zero și că ar trebui să renunțe la toleranța zero. Uh, nu înțeleg lucrurile așa. De fapt, sunt chestiuni de principiu și eu cred că nu există toleranță față de organismele eh, modificate genetice. Este eh, vorba despre o decizie de principiu. Eh, și dacă ar fi vorba despre o toleranță 0,1, eu cred că lucrurile deja o iau pe o cale greșită. În ce privește amendamentul numărul 5 din partea lui George Lyon, se spune că ar fi în interesul uh, găsirii unei, mai, uh, unei uh, decizii mai ușoare um, să încercăm o renaționalizare. Este vorba cumva despre decizia de care ne temem, să spunem indiferent ce hotărâm noi pe plan comunitar, statele membre oricum uh, vor hotărâ ce vor ele. La asta uh, se referă la faptul că legislația noastră este atât de diferită de la o țară la alta încât nici nu mai știm cine, unde, ce lege aplică? Iar uh, eu mă întreb, cei care nu vor recurge la OMG-uri, Uh, vor avea uh, costuri oare uh, mai ridicate? Vor trebui aceia să controleze, să vadă în ce stat membru, ce OMG-uri au fost acceptate și să facă un control la graniță ca să nu pătrundă în țara lor, aceste probleme juridice cred că trebuie să fie clarificate până la urmă. Nu le vom putea evita, trebuie să le avem în minte, în background atunci când luăm o decizie și ă, asta complică și mai mult problematica. Iar în ce privește comp- compatibilitatea cu Organizația Mondială a Comerțului, iarăși sunt probleme. Uh, iar EFSA, uh, uh, într-un fel, am impresia că nici măcar nu se implică în acest design pe care îl configurăm noi. Domnul Rubic și după aceea domnul Schmidt. Es arī ļoti uzmanīgi noklausījos ziņotāju ziņojumu. Am ascultat uh, foarte atent ceea ce a spus raportorul și îl susțin. Știind uh, modul în care se derulează discuțiile și cum uh, facem rost de materiale și ținând cont de ceea ce au spus producătorii, Pot să susțin această propunere. Știu că și uh, producătorii din Letonia sunt uh, pentru. Considerăm că propunerea e democratică și e bine că statele membre au posibilitatea de a alege ce doresc să facă. Având în vedere recomandarea Comisiei din 2003, 83% din uh, dintre autorități reglementează producția de OMG-uri și până acum am văzut că nu au apărut conflicte majore. De asemenea, înțeleg că colegii care ar dori să existe reguli mai aspre și niște limitări mai generale au și ei dreptatea lor, dar deocamdată, până când ajungem la o soluție finală, vom avea suficiente posibilități de a discuta subiectul și mai în înțime. Deocamdată sunt pentru. Domnul Schmidt. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze, spune președintele, v-am încurcat. Domnul Smith. Cel puțin uh, din perspectivă politică puteți să-mi spuneți și Schmidt. Domnule președinte, voi uh, încerca să Mă limitez în comentariile mele. Știu că toate grupurile au luat parte la această dezbatere, ceea ce nu e un lucru surprinzător. Și uh, au vorbit și alți uh, membri ai grupului meu, așa că eu nu pot decât să subliniez ce au zis ei. Cu titlu personal vreau să spun un singur lucru. Mi se pare jignitor ca cei care promovează OMG-urile să încerce să-i convingă pe cei care sunt împotrivă și să-i catalogheze drept isterici care nu țin cont de rațiune și de știință. Noi am analizat uh, avantajele și dezavantajele și cred că cei care au o abordare nelogică sunt cei care pun un accent uh, disproporționat pe avantajele pe care le aduc OMG-urile. Sunt de acord că în uh, această comisie, ar trebui să consultăm uh, și Comisia Envi pentru că aportul lor este esențial. Sunt uh, însă în dezacord cu raportorul. Consider că pro propunerea comisiei nu reușește să rezolve impasul în care ne găsim. Din păcate, majoritatea statelor membre, majoritatea cetățenilor sunt împotriva cultivării de OMG-uri și noi vedem că această propunere este o ultimă încercare a grupurilor de presiune pentru OMG-uri să ne slăbească rezistența și să pretindă că ne aflăm cu toții pe o piață internă pe care putem să aplicăm reguli diferite. Nu cred că acest lucru este posibil. Acest Parlament are un rol de uh, protecție democratică și cred că nu putem să uh, ne, pre, să ne prefacem că putem îmbunătăți această propunere, care este proastă în esență. Pur și simplu să o respingem. Foarte bine, domnule Smith. Dau mai departe cuvântul domnului Ashworth widely differing emotions as well as da, domnule președinte, într-adevăr, OMG-urile generează diferențe de opinii, inclusiv la nivel juridic. Dar e important să formulăm o opinie comună a acestei comisii și cred că ea trebuie să se bazeze pe două principii. În primul rând, decizia trebuie să se bazeze pe dovești științifice solide. Și în al doilea rând, să respectăm în, în totalitate dreptul de alegere al consumatorilor și producătorilor. Am citit propunerile raportorului și uh, cred că ele sunt realiste, pragmatice și proporționale. Cred că dumnealui are dreptate când spune că reglementările mari trebuie să fie la nivel comunitar, iar uh, deciziile individuale trebuie să fie luate de la caz la caz de către statele membre. Și sunt de acord, deci, cu această propunere. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Ashworth. Și acum, ca să încheiem, un ultim cuvânt, Capula Santos. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îmi cer scuze că nu am participat la prima parte a dezbaterii, dar a trebuit să fac câteva comentarii în Comisia pentru Pescuit. Um, îmi pare rău că nu am participat la prima parte a dezbaterii, dar um, întorcându-ne la oile noastre, este vorba de un subiect foarte sensibil și grupul nostru dorește să își arate responsabilitatea. Chiar în interiorul grupului nostru lucrăm cu membrii ai mai multor comisii pentru a veni cu o poziție de consens în măsura posibilului. Există îngrijorări legitime ale cetățenilor în ceea ce privește ONG-urile. iar acestea trebuie să fie luate în considerare atunci când se stabilesc reglementări privind piața internă și competiția se spune că trebuie să luăm în considerare și elemente de libertatea mișcării bunurilor, libertatea de circulație și mediu. În numele grupului nostru, noi pot spune că dorim să ajungem la un compromis responsabil, pentru că, într-adevăr, este un subiect foarte delicat, iar Parlamentul trebuie să aibă o poziție consensuală. Noi trebuie să răspundem aceste chestiuni în mod rezonabil și fără a da frâu liber emoțiilor. Mulțumesc! Grație, Luis! Mulțumesc, Luis, spune domnule președinte, Domn- doamna Lulin. Domnule președinte, îmi pare rău că am întârziat atât de mult, eu am trebuit să particip la două întruniri. Am vrut să spun că țara mea uh, se numără printre statele care uh, sunt uh, scindate în ce privește omc urile cred că întreaga problematică ar trebui să fie abordată mai rațional. Pot să vă spun că la începutul anilor 90, împreună cu membrii Comisiei Economice, am participat la un seminar în uh, apropiere de Washington, unde uh, ne-au fost uh, prezentate preocupările legate de OMG-uri și am fost invitat la masă ni s-au oferit organisme modificate genetic în meniu și n-am murit, trăiesc și uh, astăzi. Nu cred că putem să uh, încercăm să ferim agricultura de tehnica nouă. Sunt de acord cu linia pe care o propune raportorul nostru. Președintele, mulțumesc doamnei Luling și uh, dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei, doamna Andrei. Amandre? E la. Si. Este prezentă? Da. Doamna Ondre. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ce ne privește, trebuie să spunem că suntem uh, mulțumiți uh, de munca pe care a făcut-o raportorul dumneavoastră. Dumnealui vine cu propuneri de îmbunătățire în text. Ceea ce am dorit să precizăm însă este că Comisia lucrează la cele celebre liste cu other grounds, alte motive pe care statele membre le-ar putea invoca pentru a interzice producția sau cultura de OMG-uri pe teritoriul lor. Această listă va fi transmisă Parlamentului și Consiliului cât mai curând. Motivele pe care le-am uh, selectat sunt uh, motive etnice, social-economice, de politică de mediu în sens mai larg și uh, ceea ce a spus domnul raportor mă refer la faptul că Autoritatea pentru Siguranță Alimentară este într-adevăr cea care evaluează siguranța alimentară este uh, absolut uh, valabil. Noi credem că siguranța alimentară trebuie verificată la nivelul comunitar, iar statele membre să aducă doar completări la activitatea Agenției Europene pentru Siguranță Alimentară. Există 15 state membre care au adoptat măsuri de coexistență. 15 state membre. Iată cam ce am avut de adăugat. Nu-mi rămâne decât să spun că dezbaterea a fost foarte interesantă și aștept cu nerăbdare să văd care va fi continuarea acestei dezbateri, ce se va întâmpla cu raportul și cu amendamentele. Mulțumesc! Bine, ringrațiamo i rappresentanti. Foarte bine, mulțumim reprezentantei Comisiei, mulțumim doamnei Andre și vă amintesc că termenul de depunere a amendamentelor este de 9 februarie, votul 15 martie. Și acum îi dau cuvântul lui George ca să încheie discuția. George Lyon. Mulțumesc, vreau să mulțumesc tuturor pentru contribuția pe care uh, au adus-o la această dezbatere. S-au ridicat mai multe probleme. Aș vrea să răspund la câteva dintre intervenții. Domnul Jose Bove a spus că o majoritate a tălor membre nu doresc această propunere. Cred că am stabilit că noi aici avem de emis o poziție Parlamentului, nu a statelor membre. Trebuie să adoptăm o poziție față de raportul Comisiei. În ce privește problema pieței interne și a OMC-ului. Încercăm să consolidăm uh, poziția noastră prin amendamente. Apoi, um, în ce privește rolul opiniei publice, da, există pericolul ca dezbaterea să degenereze. Trebuie să fim foarte atenți că atunci când uh, luăm um, decizii de siguranță alimentară, ele se pot dovedi nepopulare. Dar chestiunile acestea trebuie soluționate întotdeauna pe bază de dovezi. Știu că și părerile oamenilor de știință diferă, după cum am aflat la audierea de acum uh, trei săptămâni, audierea pe care am prezidat-o eu împreună cu Corin Lepage. Da, părerile oamenilor de știință sunt divergente, dar uh, s-a ținut cont de toate părerile lor atunci când AESA uh, a emis autorizațiile. Și până la urmă, această agenție nu a acceptat toate opiniile, ci doar uh, câteva dintre ele. Și bineînțeles că este divergență de opinii, este absolut normal, nimeni nu poate fi de acord uh, cu, or, cu totul, cu toate aceste dovezi. S-a spus că nu ar trebui să stabilim reguli care sunt uh, prea severe, prea specifice, ci mai degrabă să stabilim principii Apoi s-a mai sugerat că această propunere a Comisiei ar afecta mai multe țări. Nu, propunerea se referă la deciziile individuale ale statelor membre. Apoi, se pare că colegul din Scoția nu este de acord cu ceilalți colegi ai dumisale din uh, guvernul scoțian, deoarece știu că ei uh, sprijină o astfel de propunere. Doresc să mulțumesc și domnului Ashworth, care crede că propunerea noastră este realistă și, într-adevăr, așa cum s-a subliniat uh, doamna Luling, după cum a spus noastră, de fiecare dată când călătorim, uh, riscăm să consumăm produse care sunt uh, pline de OMG-uri. este o realitate pe care trebuie să o acceptăm și trebuie să atragem uneori atenția oamenilor că suprafața de hectare cultivate cu OMG-uri este tot mai mare în lume. Nu știu dacă restul lumii greșește și noi avem dreptate să respingem aceste culturi. În acest caz, mulțumesc tuturor pentru intervenții, mulțumesc uh, președintelui și secretariatului pentru că au acceptat prelungirea termenului. Nu va fi ușor să ajungem la un compromis, dar voi face tot ce îmi stă în puteri pentru a-l obține. Mulțumesc! Grazie, grazie a George. Ultimo. Mulțumesc, mulțumesc George. Trecem acum la urmă, ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul numărul 6. Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial, un nou cadru politic pentru turismul european. Domnul Niculescu este raportor. Turismul rural este o importantă activitate economică. Prin urmare, este esențială pentru este foarte important să garantăm dezvoltarea acestor activități în uh, cadrul uh, PAC 2000, uh, dincolo de 2013. O dau cuvântul domnului Niculescu, iar apoi doamnei Cristina Boroza. Opunerea de aviz a fost uh, tradusă în toate limbile și distribuită. N-am să intru foarte mult în detalii. Desigur că aștept uh, sugestiile și amendamentele tuturor colegilor. Uh, argumentele pentru susținerea turismului rural și agroturismului în cadrul viitoarei politici agricole comune sunt considerabile și se extind dincolo de sfera exclusivă a agriculturii. Turismul rural are o contribuție esențială la îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și la diversificarea economiei rurale și contribuie la stoparea fenomenelor de depopulare. Turismul rural poate contribui și la dezvoltarea infrastructurilor din mediul rural, extrem de importantă pentru susținerea activităților economice din zonă. Nu trebuie neglijată nici contribuția agroturismului la conservarea identităților culturale și a obiceiurilor tradiționale. Acestea sunt în principiu aspectele pe care am încercat să le rețin în uh, sugestiile pe care le vom uh, trimite Comisiei pentru uh, Turism și Transportul competentă în fond pentru a putea susține însă aceste activități de turism. Avem nevoie de o susținere financiară cât mai importantă în cadrul viitoarei politici agricole comune, așa cum a menționat și domnul președinte. Termenul de depunere a amendamentelor este poi mâine 3 februarie. Aștept cu multă nerăbdare sugestiile dumneavoastră. Mulțumesc. Sì, esatto, 3 febbraio. Într-adevăr, 3 februarie este termenul pentru depunerea amendamentelor cu vot pe 28 februarie. Uh, Sergio Gutierrez are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi încerca și eu să fiu extrem de succint practic avem același mm, uh, mm, părere cu domnul Niculescu, dar aș dori să subliniez ca un principiu cheie faptul că, într-adevăr, turismul este un sector strategic în Uniunea Europeană și diversificarea sa este foarte importantă. Există un potențial uriaș aici, în cadrul Uniunea, Uniunii Europene, în ceea ce privește creșterea um, profilului acestui tip de turism. Prin urmare, solicităm sprijin uh, prin finanțarea acestui sector. Sigur, avem nevoie și de uh, colaborarea dintre sectorul public și cel privat. astfel încât acest tip de turism să devină relevant pentru toată lumea. Acest tip de turism susține dezvoltarea rurală și este important de asemenea pentru tineri și pentru femei, deoarece toate activitățile uh, uh, întăresc cultura și obiceiurile locale, agroturismul, turismul rural, permit noi forme de angajare, de ocupare a forței de muncă, care vor afecta în mod pozitiv zonele rurale. Acestea sunt uh, industrii curate, um, spre diferență de um, turismul din zonele de coastă. Uh, dar turismul rural um, ține de dezvoltarea curată și poate încuraja economia locală. Vom uh, introduce câteva amendamente, mai ales în ceea ce privește competitivitatea turismului în sectorul rural și alte două idei cheie. În primul rând, îmbunătățirea sistemului de transporturi în zonele rurale, um, atât ca infrastructură cât și ca servicii publice. Și o a doua idee cheie este încurajarea formării profesionale și a educației în aceste zone. Să nu uităm că zonele rurale uh, ar fi afectate de acest tip de turism în mod pozitiv. Prin urmare, trebuie să le oferim uh, instrumentele pentru a oferi um, serviciile necesare și trebuie să le formăm și să le oferim și formarea necesară. Sunt elemente ce nu pot fi ignorate. Este vorba de un tip de turism social acceptat accesibil și care ar trebui să fie de asemenea accesibil persoanelor cu dizabilități. Turismul rural și agroturismul trebuie să fie forme de turism social accesibil pentru toată lumea, nu numai pentru uh, cei um, cu venituri mici, dar și pentru cei care, din cauza unor dizabilități, nu se pot bucura de alte forme de turism. Ne putem gândi și la rețeaua Natura 2000. Și un alt aspect se referă la formele tradiționale de cazare, um, hoteluri în spirit tradițional, care trebuie să fie incluse în pachete vizibile pentru consumatori, pachete atractive și, prin urmare, e nevoie să încurajăm acest sector. Este vorba de o strategie ce poate fi adoptată uh, nu numai pentru turismul rural, ci în general pentru turism. Dar aici, iată, avem um, potențial uh, uriaș, suntem abia la început și putem evita greșelile care s-au făcut, de exemplu, în turismul din zonele marine. sigur putem uh, lua în considerare aici mai multe tipuri de turism. Um, și fondurile um, EAFRD sunt foarte importante, ele pot, uh, prin ele se poate oferi sprijin în acest sector. Există și o platformă propusă de comisie și o serie de instrumente care vor fi foarte importante pentru dezvoltarea viitoare a turismului rural. Dacă nu dorește altcineva să ia cuvântul, spune domnul mm, președinte, dau cuvântul doamnei Cristina Boros din partea comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, comisia ar dori să mulțumească comisiei Agri pentru că a preluat acest uh, în dosar, subliniind importanța uh, turismului și pentru că și-a exprimat interesul uh, vis-a-vis -vis de turism și în mod special turismul rural. Rolul turismului în economie este unul foarte important și bineînțeles că vedem felul în care turismul rural poate diversifica economia uh, din regiunile rurale este, de asemenea, un aspect foarte important de păstrare a patrimoniului și moștenirii culturale. Se concentrează de asemenea asupra posibilităților, oportunităților oferite zonelor rurale în ceea ce privește inovația, de exemplu. Suntem uh, bucuroși să vedem uh, că și um, propunerea uh, noastră a fost preluată de raportor. Um, propunere prin care se vizează ajutarea uh, IMM-urilor din zonele rurale um, de intrare în uh, lanțul de furnizare um, digital. Zonele rurale suferă adesea din cauza dificultăților legate de circulația bunurilor și, așa cum spun uh, și raportorul, turismul rural deschide oportunități pentru, de angajare pentru tineri, dar și de turism pentru persoanele cu dizabilități, de exemplu. Uh, un element uh, important este Alianța pentru Mobilitate, care um, se concentrează și pe probleme de acces uh, în zonele mai greu accesibile. O altă chestiune uh, din propunere vis-a-vis -vis de Calipso, am uh, văzut că a fost menționat în aviz. Am dorit să spunem că aceasta este o inițiativă de combatere a caracterului sezonier Um, turismul social. Este o, um, un set de măsuri care să ajute persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități, persoanele cu um, venituri reduse să se bucure de, benefic, de turism. Aș dori de asemenea să mă refer la eticheta patrimoniului european și inițiativa capitalelor culturale europene în uh, domeniul turismului. Există posibilitate de creare de sinergii între aceste diverse inițiative, um, așa cum um, um, menționam și de sinergia cu uh, inițiativa Natura 2000. De aceea încurajăm uh, o mai bună cooperare între serviciile noastre pentru a ne atinge obiectivele. Încă o dată vă mulțumesc pentru interesul uh, față de această propunere și aștept cu nerăbdare cooperarea în uh, săptămânile viitoare. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Domnul Niculescu nu dorește să adauge nimic, așa că dorim să îi mulțumim pentru aviz. Iată, am ajuns la sfârșitul reuniunii. Următoarea reuniune are loc la, uh, pe 7 februarie, luni, la ora 3. Mulțumesc pentru atenție. Uh, Stefano, visto che mi avevi chiamato, piena commissione.